Well, ladies and gentlemen, let's start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Cunoașteți ordinea de zi. Dacă aveți ceva împotrivă, să spuneți. Dacă nu, o considerăm aprobată. Deci o considerăm aprobată. După cum știți, astăzi a avut loc Consiliul de Afaceri Externe pe tema Ucrainei după referendumul din Crimea. am primit concluziile Consiliului, iar principala idee din aceste concluzii este că în lipsa unui astfel de rezultat, încă știți că exista și o astfel de ofertă, deci în lipsa unui rezultat, Consiliul a decis să impună măsuri suplimentare, inclusiv restricții de călătorie și înghețarea activelor pentru persoane care acționează pentru a afecta integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Sunt trei pagini de concluzii pe care le veți primi cu toții. Deci le veți primi, nu are sens să insist. Poate că mâine vom avea ocazia să discutăm mai în detaliu. Poate să-l invităm pe domnul Vimu. Procesul verbal al reuniunii din 21 ianuarie Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, procesul verbal considerându-se adoptat. E vorba de o audiere publică privind reacția Uniunii la politica externă și comercială a Rusiei față de țările din parteneriatul estic. Doresc să-i urez bun venit domnului Valensa, care reprezintă Comisia INTA și va fi alături de noi la această audiere. vom discuta un subiect care era deja îngrijorător încă dinainte de situația din Crimea. Iar măsurile luate de Rusia față de statele vizate în domeniul comercial și economic sunt foarte importante. Acum e clar că trebuie să luăm poziție însă trebuie să privim toate aceste lucrurile pe fundalul ultimelor evenimente create de referendumul de ieri și de necesitatea de a se reacționa. Vom avea alături de noi patru experți, dr. Volciuc, de la Centrul de Studii privind Rusia și Europa de Est, de la Universitatea din Birmingham, dr. Cassier sau Keisher, de la Russell Schools of International Studies și Kent University, domnul Vigand, director la Serviciul European de Acțiune Externă, și domnul Balaș de la DigiTrade. Vreau să îl rog acum pe colegul nostru, domnul Valensa, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, am o deosebită, deosebită plăcere de a fi copreședinte la audierea de astăzi, este într-adevăr momentul cel mai potrivit pentru o astfel de audiere în Parlamentul European. Încă de la începutul parteneriatului estic în 2008, europenii au privit acest parteneriat ca un motor de schimbare în cele șase țări partenere din Est, iar Rusia a privit acest parteneriat ca pe o amenințare sau și mai rău, ca pe un concurent față de proiectele sale, cum este Uniunea Vamală Eurasiatică. Rusia nu intenționa, în mod evident, să participe la acest parteneriat și mai mult de atât nu intenționa nici să-și lase partenerii apropiați, cum este Belarusul, să se implice în acest parteneriat. Pe măsură ce ambițiile parteneriatului au crescut și uh, s-a apropiat de finalizare, am asistat în ultimele luni la intensificarea măsurilor rusești menite să convingă statele din parteneriatul estic să renunțe la parteneriat și la acordurile de asociere, în favoarea unor politici pro-ruse, inclusiv intrarea în Uniunea Vamală Eurasiatică. S-a început cu restricții comerciale nejustificate la adresa Ucrainei și a Moldovei vara trecută. S-a continuat cu presiuni politice asupra Armeniei și Georgiei privind uh, securitatea acestor țări și de asemenea s-au făcut presiuni financiare asupra Ucrainei. Această muncă de intimidare, după schimbarea guvernului din Ucraina, a ajuns la anexarea improbabilă a Crimeei care pune în pericol nu numai relațiile dintre Rusia și Ucraina, ci întreaga securitate europeană și în toate relațiile diplomatice internaționale. Cumva, în anumită măsură, ne așteptam cu toții ca Rusia să nu permită summitului de la Vilnius să fie un succes și nici protestatarilor de pe Maidan să ajungă la o tranziție pașnică democratică în Ucraina. Rusia a făcut însă foarte multe lucruri pentru a um, face să eșueze parteneriatul estic. Multe din aceste măsuri sunt bine cunoscute. Prețul la energie, presiuni politice asupra aliaților țărilor învecinate, crearea de acțiuni de securitate și așa mai departe. Politicile ruse însă au avut și succes până acum ceea ce stârnește mai multe puncte pe care trebuie să le luăm în considerare astăzi. De ce cedează aceste state în fața presiunilor ruse? Trebuie să ne dăm seama că, că angajamentul lor față de parteneriatul estic a dispărut atât de rapid, încât e clar semn de uh, deficit structural, deficituri structurale. Cum poate Uniunea Europeană să răspundă mai bine la politicile ruse menite să uh, blocheze relațiile UE cu statele terțe? Sunt anumite instrumente pentru a ajuta pe acești parteneri estici, care ar putea fi folosite mai adesea, care ar putea fi ameliorate sau pur și simplu proiectate de la zero. Trebuie să ne gândim la toate acestea. În comunicarea oficială a UE pentru a răspunde la campania de presă a Rusiei în acele state. E foarte important să se pună accentul pe aceste lucruri pentru că e clar că suntem mult în urmă în acest domeniu. În cele din urmă, în contextul actual al intervenției ruse în Crimea, a fost oare răspunsul european adecvat? Sigur că pachetul de asistență pentru Ucraina, propus de Comisie și susținut de Consiliu, se îndreaptă în direcția cea bună pentru a susține redresarea economică și financiară. Dar este oare suficient pentru a contracara o amenințare de securitate iminentă? Uniunea Europeană va adopta acum sancțiuni. Și în următoarele zile vom auzi mai multe detalii, însă nu este probabil ca Crimea să revină sub suveranitatea ucraineană. Iată multe întrebări la care trebuie să încercăm să răspundem astăzi. Cred că această audiere cu vorbitori din domeniul academic și instituțional va permite degajarea multor idei pentru viitor, pentru ca astfel de presiuni să nu mai aibă loc. Mulțumesc! Domnule președinte, dacă îmi permiteți, am să îi prezint pe vorbitori. Mulțumesc foarte mult! Vom da acum cuvântul celor patru invitați. Vom începe cu dr. Volciuc și o invit pe doamna Volciuc să vină aici, pentru că are o prezentare PowerPoint. Am să vă rog să nu depășiți 10 minute, dacă se poate, ca să putem să și discutăm după aceea. Dr. Volciuc, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E foarte oportună. Aș dori să vorbesc despre Rusia și implicațiile economice. Cum poate Rusia să afecteze statele din parteneriatul estic și cum le poate stimula sau sancționa dacă uh, optează pentru Europa? Vreau să vă spun că sunt uh, specialistă în științe politice, deci îmi cer scuze față de economiștii din sală, dar cred că e bună abordare de științe politice, pentru că analiza comportamentului Rusiei uh, față de statele din parteneriatul estic este justificată de context și ține foarte mult și de statul de drept din Rusia și de comportamentul Rusiei față de actorii internaționali. De aceea sunt greu de prevăzut uh, Consecințele economice. Dar ca specialist în științe politice pot să vă spun că Rusia a început deja să sancționeze, uh, să-și sancționeze partenerii și în termeni economici. Însă sunt și alte metode pe care am să vi le explic. Aș dori să mă concentrez asupra uh, Georgiei, Moldovei și Ucrainei și aș dori să încep cu contextul, acesta fiind foarte important. Ce s-a întâmplat în spațiul fost sovietic până în 2010, era un fel de regim legislativ soft pentru relațiile economice. Existau multe acorduri bilaterale, unii le numeau acorduri de tip spaghetti. Erau peste 500 de acorduri multilaterale și bilaterale valabile în spațiul post-sovietic. De asemenea, se delega într-un grad foarte scăzut și aplicarea, implementarea erau inexistente sau foarte slabe. Deci aceste state puteau stabili relații comerciale într-un mod destul de flexibil. Acesta era contextul și, după cum s-a spus, s-a format Uniunea Vamală Eurasiatică după spațiul unic economic și uh, această Uniune schimbă foarte mult contextul, pentru că introduce un regim uh, legislativ obligatoriu pentru spațiul post-sovietic. Aș dori să mă refer și la ce a spus domnul Valensa. E o întrebare interesantă, de fapt. Poate o discutăm mai târziu. În ce măsură răspunde Rusia la parteneriatul estic sau ce uh, măsuri a dezvoltat, de exemplu, acest proiect eurasiatic? care reacție la parteneriatul estic. Deci, integrarea eurasiatică. De ce contează atât de mult regimul? După cum v-am spus, e un proiect foarte ambițios, foarte avansat, de integrare economică profundă, uh, caracterizat de asimetrii puternice între statele membre. Deci, pe plan politic, e clar că Rusia domină Kazahstanul și Belarusul. Însă există și aceste competențe decizionale Teoretic, fiecare stat are un vot, deci Rusia ar putea fi învinsă la vot. Și e foarte important când vorbim despre tarife, pentru că tarifele pe care le impune Rusia, pe care le adoptă pentru state terțe ca Ucraina, trebuie să fie adoptate apoi și de eh, regimul de integrare eurasiatic și nu doar de Rusia. În ce măsură vor urma poziția rusă, Belarusul și Kazakhstanul. E foarte important. Și e foarte important, de asemenea, profilul uh, nedemocratic al tuturor membrilor integrării eurasiatice, statul de drept fiind foarte slab. Așadar, rămâne foarte multă marjă de manevră în discuții. Când se discută, de exemplu, între Rusia și Belarus cu privire la uh, creșterea tarifelor pentru Ucraina. Contează foarte mult și uh, ce reacție au aceste state contează pentru parteneriatul estic. Savanții internaționali sunt foarte interesați de următoarea întrebare. Poate Rusia să acționeze multilateral? Și răspunsul meu ar fi că, odată cu adâncirea acestei integrări în spațiul eurasiatic, Rusia încearcă să fie un partener cât mai solid. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în noiembrie. Și Belarusul, numai Rusia, spunea că sunt parteneri. Deci, în ceea ce privește adâncirea relațiilor, Rusia încearcă să acționeze multilateral. Însă situația este diferită în ceea ce privește extinderea acestei integrări. Știm că Belarusul a fost invitat să intre în Uniunea Vamală Eurasiatică. Însă, a existat o decizie în 3 septembrie, prin care președintele Armeniei a anunțat unilateral că Armenia va intra în Uniunea Vamală. Deci, în ceea ce privește extinderea, lărgirea regimului de integrare eurasiatic, atunci proiectul aparține doar Rusiei. Belarusul și Kazakhstanul nu au nimic de spus în legătură cu Ucraina sau cu Armenia. Deci, în cadrul acestui regim, Rusia este multilaterală, însă în acțiunile sale în afara regimului nu este. Totuși, în 2011, președintele Putin și-a exprimat încrederea că se poate baza pe Kazakhstan și pe Belarus dacă ar fi nevoie, de exemplu, să se închidă frontierele cu Ucraina. Așadar, nu se aștepta la opinii divergente. Ce e clar este că Rusia are foarte multe instrumente bilaterale și multilaterale la dispoziție prin care poate să influențeze, să-și influențeze partenerii estici. Ultimul fiind ultimul acord de liber schimb uh, al Comunității Statelor Independente din 2011, care permite utilizarea de măsuri de protecție extraordinare la nevoie. Așadar, haideți să vedem. Singura țară vizată în ceea ce privește atragerea de noi membri, țara cea mai curtată de Rusia a fost Ucraina. Avem uh, diverse argumente, de exemplu, economii, beneficii economice pe termen scurt și nu numai, promovarea de convergență tehnică și cooperare între Ucraina și Rusia, dar și un argument politic, și anume că Rusia ar fi un partener mult mai puternic decât Uniunea Europeană. Așadar, alinierea față de Rusia și nu față de Uniunea Europeană ar fi mult mai bună pentru acele state. Rusia este cunoscută pentru că nu utilizează doar astfel de metode. În campania din Ucraina s-a vorbit foarte mult de stimulente, de 219 miliarde de dolari pe care Ucraina le-ar primi în uh, următorii ani. Însă s-au folosit și uh, sancțiuni. Am văzut exemple recent. Primul, primul punct de pe pagina aceasta a fost deja pus în aplicare în Crimea. Și mai urmează un alt portofoliu de măsuri care sunt pe cale de a fi puse în aplicare și vor fi puse în aplicare, după părerea mea. E vorba de amenințarea cu sancțiuni economice și uh, tot felul de alte măsuri de protecție. Embargo comerciale, verificări uh, vamale și creșterea tarifelor la niveluri de antidumping. Dar și așa numita diplomație energetică e foarte importantă și de asemenea restricționarea migrației uh, pe criterii de muncă. Și sunt foarte importante aceste măsuri, pentru că dacă sunt aplicate separat, nu înseamnă mult, dar aplicate toate împreună vor face foarte mult rău partenerilor din parteneriatul estic. Iată aici o fotografie cu niște producători de lactate din Georgia, Voiam doar să subliniez că acești uh, producători nu vor reuși probabil să intre pe piața europeană în viitorul apropiat, asta voiam să spun, dar cred că știm mai multe despre sancțiuni și în legătură cu Moldova. 28% din producția de vin și spiritoase ale Moldovei se, face către, se exportă către Rusia. Uniunea Europeană are o piață a vinurilor foarte competitivă și Moldova ar pătrunde foarte greu aici, însă în Rusia vinurile moldovene și vinurile georgiene sunt foarte bine cunoscute și apreciate. În legătură cu Moldova, mai contează foarte mult și prețul la energie și datoria foarte importantă. Rusia consideră că Moldova e vinovată de aceasta, cred că e vorba de 4 miliarde de euro. e o întorsătură juridică. Se consideră Moldova responsabilă de gazul din Transnistria, însă Moldova nu poate controla acel gaz. Cifrele sunt între 300.000 și 500.000 de migranți, în ceea ce privește PIB-ul între 8 și 25%. Sursele moldovene spun 8%, sursele din Rusia spun 25% din PIB-ul Moldovei provine din uh, migrația pentru muncă în Rusia. În ceea ce privește Rus, uh, Georgia, a, încercat, a început deja să-și diversifice comerțul foarte mult, însă depinde încă de Rusia. De exemplu, Georgia speră să exporte mai mult în Uniunea Europeană, și de zeci de ani însă producția sa uh, de vin este adresată consumatorilor din Rusia. E vorba de un vin destul de dulce și atunci când Rusia a ridicat embargoul, Georgia a reușit din nou să vândă cantități mari de vin în Rusia. Deci, în ciuda diversificării, Georgia este încă vulnerabilă și, de asemenea, migrația economică ar însemna o lovitură foarte grea pentru Georgia. Trecând acum la Ucraina, Ucraina este cea mai vulnerabilă. Am spus că Moldova este cel mai sărac stat. Haideți să vedem cum poate Rusia să pedepsească Ucraina. De exemplu, echipament feroviar, știm că acestea reprezintă 8% din exportul ucrainian către Uniunea Europeană. De asemenea, Ucraina exportă mașini utilaje produse în Ucraina de Sud și de Est și s-a spus că atunci când Rusia își va închide frontierele, acordul nostru de liber schimb va fi sinucigaș pentru Ucraina. De asemenea, embargo comerciale pentru produse uh, pentru anumite produse alimentare, porc, ciocolată, lactate, de asemenea verificări vamale la frontieră, în august anul trecut, de exemplu, Rusia nu a justificat în niciun fel de ce bunurile din Ucraina nu au intrat în Rusia. Și au utilizat pur și simplu codul VAMAL dezvoltat de uh, entitatea eurasiatică. Ucraina nu avea ce să facă decât poate să mm, de dea în judecată la OMC, însă nu a fost prea clar pe ce motiv. Am constatat și creșterea ale tarifelor antidumping, încălcând posibil angajamentele OMC și e foarte important să vorbim aici de statul de drept. Vă stau la dispoziție cu cifre mai precise dacă vă interesează. Și probabil că cel mai mare impact economic al Rusiei este prețul la energie. Acestea afectează transversală economia ucrainiană și știm deja că prețurile vor crește. De asemenea și migrația economică. Acestea, aceștia sunt uh, migranții din vestul Ucrainei care vor avea cel mai mult de suferit. Mai am doar două pagini de prezentat. E foarte important să nu uităm că retorica rusă a promovat nu doar beneficiile pe termen lung, ci și cele pe termen scurt, ca și sancțiunile pe termen scurt. Și Rusia a exploatat um, dependențele specifice pentru fiecare țară și a țintit actori interni specifici. Strategia rusă este bazată pe un mix de măsuri pozitive și negative, nu doar ca să atragă noi membri, cum este Armenia, ci și ca să-i pedepsească pe cei care se îndepărtează de Rusia. Așadar, Rusia poate să facă aceste lucruri, are mare credibilitate în ceea ce privește impunerea de măsuri punitive, și deci Rusia va crește riscurile și costurile unei integrări uh, europene a acestor parteneri. Nu e vorba doar de o rivalitate pe termen scurt sau post-Vilnius, e vorba de un efort de a submina opțiunea pro-europeană a partenerilor estici. Nu e atât uh, de mult vorba de a atrage aceste state, ci și de a le bloca și a le pedepsi. Mulțumesc! Your conclusion has been a total surprise. Mulțumesc. Concluzia dumneavoastră a fost o surpriză absolută pentru mine. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Cassier din Brussels Schools of International Politics și să ia cuvântul și dumnealui 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Criza din Ucraina și din Crimea din ultimele săptămâni nu este, de fapt, o confruntare foarte nouă, complet nouă a fost, de fapt, o confruntare care a, a evoluat în ultimii ani și a trecut la un alt nivel. De fapt, e vorba de o logică a concurenței care a escaladat în, până la un punct la care nimeni nu și-ar fi imaginat că se poate ajunge. Mai întâi era vorba de o concurență din motive economice, Rusia folosind măsuri comerciale de sancțiuni și măsuri comerciale în general împotriva Ucrainei, care a dus până la urmă la o anexare de facto a Crimeei. Uh, Vedem așadar cum a evoluat un conflict economic către unul militar. Toate aceasta însă seamănă cu politica militară a Rusiei din ultimii ani. Se vede foarte clar că Ucraina pentru Rusia a fost o chestiune care până acum era o linie roșie, nu putea fi depășită, dar acum este clar că, din moment ce s-a depășit această linie, vine și un pericol foarte clar din partea uh, acestui conflict acordul de asociere s-ar putea să nu poată să fie, să se răspundă la el numai cu măsuri restrictive comerciale, ci va fi poate nevoie de un uh, răspuns militar, ceea ce se va vedea însă în contextul internațional. Având în vedere acest context, aș vrea să vă spun două variante, două să spunem, povești, una pe termen scurt despre evenimentele actuale și alta pe termen lung, despre felul în care relațiile cu Rusia au evoluat în ultimii ani. Bineînțeles că foarte mult va depinde de evoluția în ultimele săptămâni, în următoarele luni, dacă vedem, de exemplu, o situație de status quo, acum după referendumul din Crimea, sau dacă vedem o escaladare suplimentară, sau poate mai puțin, probabil, scenariul de deescaladare al acestui conflict. Începând cu uh, povestea pe termen scurt, ceea ce se întâmplă astăzi în Crimea, invazia uh, actuală a Crimeei și susținerea pe care a oferit-o Rusia acestui referendum arată că Rusia a trecut peste o barieră și uh, aceasta este fără precedent. E clar că acest referendum este ilegal pentru că este în, încalcă mai multe acorduri internaționale, Cartea ONU și, uh, refer, refer, și memorandumul de la Budapesta din 94, dar încalcă în același timp și Constituția Ucrainei. Și este desigur un joc foarte periculos, schimbarea frontierelor și încercarea de a destabiliza regiunea. Dar lucrurile merg chiar mai departe de atât, este vorba de un referendum ilegitim, pentru că acest referendum se organizează în circunstanțe de instabilitate, un um, referendum organizat într-un moment cheie, încercând și să ocupe teritoriu suplimentar, adică de fapt anexând un teritoriu din altă țară. Nu există niciun loc în momentul de față pentru a schimba uh, frontiere în Europa, fără ca aceste schimbări de frontiere să nu necesite și negocieri internaționale uh, cu partenerii relevanți. Milan Kundera, romancierul, s-a referit la Europa de Est ca cea mai mare diversitate într-un, pe un spațiu foarte mic, ceea ce se întâmplă și în Ucraina problemele de minoritate nu pot fi rezolvate pentru că se, fiecare rezolvare a unei probleme creează o altă problemă de minoritate în altă parte. De fapt, motivele adevărate pentru intervenția rusă nu sunt neapărat uh, problema minorității uh, ruse și rusofile, ci în primul rând este vorba de un pretext de, din motive strategice. Ucraina este extrem de importantă pentru Rusia, este văzută din perspectivă geopolitică de către Moscova ca un ultim tampon și uh, guvernul de la Kiev, uh, care se gândea poate chiar la aderarea la NATO, era clar că a trecut peste niște linii care nu erau acceptabile pentru Rusia. Deci, același lucru se întâmplă și cu situația Crimeei, care este într-adevăr un acces la Marea Neagră și deci un punct strategic important pentru flota rusă. Există mai multe motive așadar strategice care au contat foarte mult și care au contat și pentru grupele radicale din Ucraina. Rusia încearcă să omoare două muște, să prindă doi iepuri deodată, ca să spunem așa, pe de o parte să uh, creeze un pretext strategic și să în același timp să-i unească pe cetățenii ruși uh, pe cauza națională. A existat foarte puține mobilizări a comunității uh, rusofile în trecut, uh, fără... Aceasta se întâmplă pentru prima dată, acum odată cu aceste idei și aspirații secesioniste. Această minoritate, de fapt, este un concept destul de ambigu. Nu a existat un semn clar până acum de identitate al acestei uh, minorități, există foarte multe persoane care folosesc limbile amestecat, care sunt din identități destul de colorate, deci este pentru prima dată că Rusia încearcă să pună acest standard naționalist în uh, estul Ucrainei. Apoi, povestea cea de-a doua, care spuneam că este o poveste pe termen lung. Această poveste se referă mai ales la îngrijorările strategice ale Rusiei, la interesele ei strategice. Am văzut că existau probleme deja între UE și Rusia și, în general, Rusia și lumea occidentală deja de mulți ani. Cred că ar fi interesant să ne uităm la această problemă pe termen lung pentru a încerca să evităm să trecem iar de la o confruntare la alta. În primul rând, vreau să spun câte ceva despre natura politicilor uh, externe ale Rusiei. Dacă ne uităm la ultimele, la acțiunile din ultimii ani, aceasta a fost o politică foarte mult de um, flexare a mușchilor și de transmiterea unei imagini de putere foarte, puter, foarte clare. De fapt, însă, slăbiciunea stă la baza acestor acțiuni și mai ales frica de umiliere. Vede că, Rusia vede că în ultimele decenii influența sa a scăzut foarte clar și s-a schimbat și înțelegerea geopolitică a acestor evenimente. Rusia se găsește așadar într-o izolare destul de clară și uh, nu a fost recunoscut uh, ca actor internațional, uh, cel puțin la nivelul Europei, de exemplu, mai ales sub uh, regimul, sub guvernul Putin, aceasta a alimentat uh, sentimente um, și din partea altor actori care au încercat să slăbească Rusia în, ultimele, în ultimii ani. Este vorba însă și de o logică de concurență, o așa numit joc cu niciun câștigător, de fapt, începând cu uh, 1990, intervenția în Kosovo, care acum este folosit de fapt ca argument legal de către guvernul rus. În același an a avut loc și extinderea NATO și apoi decuplarea politicii de vecinătate de politica de Rusia pentru Rusia, ceea ce a fost pentru prima dată o opțiune clară din partea Rusiei de a nu face parte din politica de vecinătate. Apoi um, alegerile care au trebuit făcute în continuare de toate aceste țări în cadrul parteneriatelor estice. În 2004 această concurență a fost din nou um, alimentată de către Revoluția Portocalie, care a fost percepută de către Moscova ca fiind instrumentată de către Occident. Apoi, politica foarte evidentă a Rusiei în, pe plan intern, care a escaladat și în parteneriatul estic și în planul de a semna um, acorduri de asociere cu țările din parteneriatul estic. Aceasta însă evidențiază și o problemă structurală. Există o logică a concurenței care poate câteodată este subconștientă. Există însă și o situație în care se folosește un regionalism cu tendințe de excludere reciprocă față de Rusia și în ceea ce privește, de exemplu, instaurarea Uniunii Vamale de către Rusia. Pentru foarte mulți uh, vecini cu care este nevoie de să avem relații bune, uh, care au nevoie și ei de relații bune cu Uniunea Europeană, aceste, însă, aceste situații însă au escaladat și au devenit probleme mai profunde, ceea ce aduce din nou subiectul Rusia și locul Rusiei în uh, Europa, care din nou este de mare actualitate și trebuie să vedem această problemă și pe termen lung după ce uh, se va termina cu era Putin. Pe termen lung trebuie să ne gândim și la crearea de încredere. Cred că este foarte important să ne referim la mai multe îngrijorări pe care le are Rusia și pe care le avem și noi în ceea ce privește mutarea de la o confruntare la alta. Dacă Rusia vede într-adevăr aceste posibilități uh, ca fiind reale, într-adevăr este un motiv de îngrijorare. Noi am văzut într-adevăr că aceste percepții au putut să se transforme în realitate absolută în ultimele săptămâni. Și poate trebuie să mai vorbim și despre lipsa de structuri europene pentru a răspunde la astfel de probleme. Poate că am fi putut să anticipăm această criză și OSCE-ul nu a fost destul de puternic pentru a putea să, puternică pentru a putea rezolva ea sau pentru a interveni în această criză, trebuie să ne gândim deci pe viitor la structuri mai puternice. Poate că am pierdut acest moment propice în 1990 să ne gândim de ce structurile de securitate colectivă europene nu au putut să funcționeze bine, nu au fost create așa încât să se poată ancora un dialog mai puternic. Ce înseamnă aceasta în contextul uh, total? Și aici vreau să compilez cele două strategii de care vă vorbeam. Este clar că criza din Crimea este fără precedent, sancțiunile sunt inevitabile și probabil că trebuie introduse într-o manieră graduală pentru ca rușii, rușii să mai aibă șansa să se și retragă dacă doresc de pe acest curs E important în contextul sancțiunilor să nu supraponderăm puterea efectivă a Rusiei. Economia Rusiei este cam de dimensiunea economiei italiene. Rusia este destul de izolată, nu a reușit să obțină susținere din partea celorlalți uh, membri din Uniunea Vamală. A încercat săptămâna trecută să facă acest lucru, nu a reușit să obțină uh, susținere din partea Chinei. Și trebuie să mai adăugăm și argumentul dependenței energetice, care este folosit de multe ori ca fiind unul prea exagerat. Totuși, dependența energetică de gaz natural din Rusia este mult mai mică, de fapt, în cifre relative decât în 1991, când Uniunea Sovietică încă mai exista. Dacă uh, atunci importam 55% din gazul din Rusia, astăzi uh, acest procent nu este decât de o treime din 55%, deci probabil o pătrime chiar din gazul pe care îl consumam pe atunci uh, din Rusia. Este totuși în continuare un element important, dar nu este atât de important precum este prezentat. Cred că sancțiunile însă trebuie să fie legate și de promisiuni pe termen mediu sau lung în momentul în care criza poate fi depășită. Rusia dorește să facă concesiuni. Cred că e important să ne uităm pe termen lung pentru că altfel vom uh, intra în riscul foarte mare, va fi un risc foarte mare de escaladare și cred că trebuie să vorbim despre acest risc cât se poate de repede. Trebuie să recunoaștem de asemenea că trebuie să mizăm și pe partea cealaltă a Rusiei uh, și să încercăm să obținem garanții pentru minoritățile rusofile, dar trebuie să vorbim poate mai târziu și de, de politica um, externă a Ucrainei și de, să discutăm despre care este rolul pe care îl poate juca Ucraina în structurile de securitate. Pentru parteneriatul estic, în mod specific, trebuie să recunoaștem că acordurile de asociere, mai ales uh, acordul de liber schimb profund și cuprinzător, nu este neutru din punct de vedere al puterii, pentru că este vorba de o nouă formă de acord comercial care are anumite reguli reguli, anumite standarde și care au un impact, are o sferă de influență pe anumite um, țări, mai ales pe țările din orbita Uniunii Europene. Trebuie să știm că în criza actuală trebuie să implicăm Rusia pe termen lung, trebuie să ne gândim la consultare și mai ales mai există un factor important și anume împărțirea Europei în două, practic uh, Uniunea Vamală pe de-o parte și uh, acordurile de asociere pe de alta sau parteneriatul estic, trebuie totuși să ne gândim la o zonă de liber schimb pentru termenul lung. Voi închide spunând că acesta este o sacină foarte dificilă, poate dincolo de imaginație de dificilă în momentul de față, dar dacă vrem să evităm să trecem de la confruntare la confruntare, trebuie să încercăm să ne gândim și pe termen lung. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Vigant, acum director la SEAE. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much to the organ Mulțumesc. Organizers with so much. Vreau să mulțumesc în primul rând organizatorilor. Sper să ajungem la o deescaladare a situației în următoarele zile, în special dacă Uniunea Europeană va lucra în acest sens, deci într-un mod pozitiv alături de uh, Federația Rusă și să sperăm că și aceasta va răspunde la atitudinea noastră. Sperăm că în curând să avem decizii importante de luat uh, după Consiliul de la uh, Viena și OSCE-ul de asemenea nu au exclus posibilitatea de a ajunge la un acord în următoarele zile și de lansarea unei misiuni de monitorizare în Ucraina. Aceasta ar fi un prim semn pozitiv spre această deescaladare a situației a conflictului. Nu știm uh, care va fi uh, mesajul uh, președintelui Putin mâine în fața Dumei în ceea ce privește situația din Crimea. Ar putea juca mai multe cărți aici dar uh, ar putea implementa și o legislație care să permită Rusiei să permită aderarea oricărei părți a unei țări terțe atunci când Federația Rusă consideră că acest lucru este legitim. Și aceasta ar însemna o încălcare clară a dreptului internațional, începând cu Carta ONU și celelalte instrumente specifice existente între Federația Rusă și Ucraina. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, din păcate ne aflăm într-o situație care a început plecând de la diverse oferte și modalități de integrare economică și s-a ajuns la uh, opțiuni politice cu implicații la nivelul uh, siguranței foarte mari. Și pentru prima oară de la sfârșitul războiului rece, iată, ne aflăm în fața unei adevărate provocări și trebuie să ne gândim la viabilitatea sau nu a integralității teritoriale, care este pusă sub semnul întrebării și este pus sub semnul întrebării și decizia țărilor de a-și putea schimba sau nu frontierele, decizii care sunt luate în mod unilateral. Este deci o situație nouă pentru care e nevoie de răspunsuri la un nivel uh, foarte serios. Colegul meu, domnul Balaș, din partea DG Trade, va intra în detaliu asupra provocărilor, în special pe partea economică, Însă n-aș fi de acord, așa cum ați uh, spus dumneavoastră implicit, că toate acestea ar fi fost uh, cauzate de Uniunea Europeană. Pentru că noi am încercat să facem o politică comercială modernă, lucru pe care o facem cu partenerii noștri comerciali și în special cei din vecinătatea noastră, și am încercat să ajungem la acorduri destul de ambițioase. Însă principala justificare a acestor uh, acorduri a fost aceea de a elimina acele Uh, bariere netarifare, de a reduce uh, tarifele, taxele vamale, de a le elimina pe de întregul dacă se poate și de a stabili standarde uh, de producție de ambele părți identice pentru a ajunge la un adevărat spațiu economic unic. Aceasta, bineînțeles, pentru a beneficia de pe urma acestei noi economii globale. Dacă putem face asta cu alți parteneri din lumea întreagă, atunci de ce să nu putem face cu partenerii noștri din vecinătatea imediată? Doar pentru că acest lucru ar putea reprezenta un obstacol în ceea ce privește integrarea euroasiatică. Noi, când am început procesul de integrare cu Ucraina în 2007, nu exista nicio intenție în acest sens. Uh, în ceea ce privește politica de vecinătate în 2003, cu atât mai puțin. Și când am început în 2009 cu parteneriatul estic, se știa mai multe despre aceasta, însă se știa de asemenea că poporul ucrainian își exprimase prin majoritatea de la nivelul Parlamentului din Rada, susținută de oameni cu diverse convingeri, și susținută de asemenea de lideri importanți din estul Ucrainei și uh, lideri industriali care arătau că doreau să fie parte din Uniunea Europeană și că doreau ca cel puțin să ajungă la acest acord de asociere dacă acest lucru era singura soluție posibilă la momentul acela deci o mai mare integrare economică. Din punct de vedere politic, însă aceasta ne aduce la principala întrebare, și anume cum putem respecta suveranitatea și deciziile suverane ale acestor popoare care sunt reprezentate de parlamentele lor și de guvernele alese în mod democratic și dacă în secolul 21 ne putem teme în continuare de diverse sfere de influențe care pot uh, acționa și pot uh, încălca dreptul internațional. În acest sens a făcut și o declarație la Bundestag săptămâna trecută. Iată, e vorba aici de provocări instituționale și politice pentru Uniunea Europeană pe continentul european și chiar dincolo de acesta. Pentru că am asistat aici la un fel de exemplu am văzut un lucru care nu numai că se poate repeta de către Federația Rusă, dar poate fi repetat și de alte uh, nații în vecinătatea noastră și dincolo de aceasta. Iată de ce Uniunea Europeană a avut o poziție foarte clară și puternică în acest sens și la ultimul uh, și Consiliul de Afaceri Externe probabil că va impune astăzi măsuri și sancțiuni restrictive împotriva Federației Ruse. Măsuri de tip legislativ și, de asemenea, de natură de responsabilitate. Bineînțeles că vom reveni asupra acestora când le vom cunoaște. Acesta este un mesaj foarte puternic pe care l-am transmis și în, am avut întotdeauna reticențe în ceea ce privește impunerea de sancțiuni împotriva uh, unui partener strategic pentru noi, și anume Federația Rusă, și aceasta în ciuda apelurilor repetate pe care le-am primit din partea Parlamentului European, de asemenea în ceea ce privește cazul Magnitsky, dar de data aceasta am considerat că pentru o provocare atât de serioasă e nevoie de răspunsuri pe măsură. Și acum intrăm în așa numita a doua etapă, mesajul din partea Consiliului de Afaceri Uh, externe este foarte clar. Dacă nu se vor lua măsuri pentru deescaladarea situației, ne putem aștepta la noi măsuri și noi sancțiuni și statele membre au anunțat acest lucru în declarația lor de pe 6 martie. Iar vineri și sâmbătă se vor întâlni de asemenea pentru a confirma aceste măsuri. Am avut oportunitatea de a semna acordul de asociere cu Ucraina și de asemenea semnarea acordului și prevederilor politice, care ar trebui înțelese ca un mesaj foarte clar într-un moment foarte dificil pentru Ucraina. Această semnătură include și angajamentul din partea șefilor de state și de guverne ale Uniunii Europene de a respecta în integritatea sa acest acord și se include aici și acel faimos uh, acord de liber schimb. Vrem să vă spun de asemenea că noi n-am dorit să creăm o sferă de influență. Este o idee care este străină mesajului nostru și Uniunii Europene, noi încercăm să avem o politică comercială în vecinătatea noastră și dorim să oferim noi oportunități de investiții peste tot. Fostul președinte Ianucovici spunea că 60% din industria ucraineană se află în mâinile rușilor. Eu pot să vă spun în această privință că aceste companii vor avea de beneficiat de pe urma uh, accesului pe care îl oferim noi pe piața europeană imediat dacă s-ar aplica acest acord de limber schid. Colegul meu va explica și acordurile preferențiale care ar îmbunătăți și mai mult acest acces. Aș mai sublinia aici un lucru și anume că politica noastră față de Rusia în ultimul an, care a fost unul foarte dificil, s-a caracterizat pe de o parte de încercarea de intimidare a partenerilor din parteneriatul estic, așa cum uh, a fost identificat aici foarte bine în formele sale variate. Noi am încercat să susținem partenerii noștri, dar aș spune aici că nu ne aflăm în poziția de a crește uh, conflictul cu Rusia în măsura în care întărim relațiile cu parteneriatul estic și întărim relațiile de asociere cu partenerii noștri. Am lucrat la acest parteneriat, am făcut eforturi deosebite tocmai pentru a ajunge prin mijloace asemănătoare la o armonizare a standardelor în foarte multe domenii de activitate și aceasta este o cerință importantă pentru a asigura dezvoltarea cu succes a industriilor în Rusia și a asigura accesul pe piața noastră. Și, de altfel, BEI-ul a aterizat în forță cu investiții de un milion de euro în anul trecut pentru promovarea IMM-urilor. Avem de asemenea un program în domeniul științei cu Rusia. Am avut negocieri în 2012 pentru accesul la OCDE și la OMC. Însă acest proces s-a oprit, dar am avut și un summit important în luna ianuarie, care n-a fost unul obișnuit, tocmai din cauza divergențelor de opinie care au apărut în ceea ce privește tratamentul acordat partenerilor estici de noi și de Rusia, deci față de partenerii noștri comuni. Noi am încercat să aprofundăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu Rusia, ținând cont de dependențele strategice care există și știm foarte bine că Rusia acordă o importanță deosebită relației cu uh, Ucraina, o relație comercială care ajunge la nivelul de 5%, dar dacă ne gândim că uh, din comerțul străin pe care îl are cu un european acest nivel este de 50%, vă dați seama că diferența este destul de mare. Bineînțeles, noi vom face eforturi în continuare pentru a întări acest parteneriat strategic și vom începe negocierile pentru un nou acord cadru și vom analiza impactul pe care acesta îl va avea în cadrul consultărilor pe care le vom organiza, așa cum am făcut-o și în ceea ce privește cazul Ucrainei. Aș dori să vă spun încă de pe acum că avem o perspectivă comună și anume aceea de a avea o zonă de liber schimb uh, cu Uniunea Europeană și o Uniune Vamală. De aceea a existat o limitare în ceea ce privește relația noastră cu Rusia, în ceea ce privește crearea acestui spațiu economic unic. Însă trebuie să se respecte și deciziile suverane ale statelor partener dacă doresc să aibă o apropiere mai mare față de Uniunea Europeană sau față de Rusia. Este vorba de o decizie care se face la nivel național și această decizie nu poate fi dictată uh, președintelui uh, armean sau ucrainian din altă parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Balaș, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe despre relațiile economice și comerciale ale Rusiei și ale Uniunii Europene, respectiv cu statele din această regiune, cu partenerii estici. Aș dori să vă prezint și eu câteva detalii referitoare la natura acestor relații și diferențele existente. Sigur că discutăm despre republici fost sovietice, state ex-sovietice, care au făcut parte din uh, Uniunea Sovietică și deci uh, au avut relații economice și comerciale foarte intense. După aceea s-au uh, stabilit ca state independente și unele dintre ele au decis să rămână în, această, în acest cadru al comunității statelor independente, menținând și relații de liber schimb între ele și cu Rusia, deci în fosta Uniune Sovietică, ceea ce este de înțeles și Uniunea Europeană totdeauna a susținut acest uh, acord și aceste intenții. Acordul de liber schimb al comunității statelor uh, independente s-a transformat recent într-un, uh, într-o zonă de liber schimb multilaterală. A fost în vigoare Timp de mulți ani, însă, relația stagnează, am putea spune. Timp de 20 de ani a stagnat, a acoperit comerțul cu bunuri, cu mărfuri și nu a existat uh, un prea mare dinamism. Nu s-a mers către zonele mai moderne ale economiei, servicii și altele de acest gen. Măsurile netarifare au reprezentat principalul obstacol în această perioadă. În ceea ce privește Uniunea Europeană, noi am dezvoltat o politică cu partenerii estici ca reacție la interesul manifestat de acești parteneri. Primul partener major a fost Ucraina. Cu Ucraina am început să negociem un acord cuprinzător de liber schimb în 2007 și aceste negocieri au mers destul de repede. A fost clar de la început că va fi vorba de o relație de liber schimb modernă care acoperea toate zonele menționate de mine și uh, au existat ameliorări substanțiale între, un, în relația dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Parteneriatul estic a reprezentat o formalizare a acestor politici uh, și în legătură cu alte state, nu numai cu Ucraina. Pe aceleași principii și uh, pentru aceleași obiective stabilite în 2007. E vorba de uh, economie și de Ucraina, cum vă spuneam, și de încă cinci parteneri potențiali s-au lansat negocieri cu trei dintre ei, Moldova, Georgia și Armenia. La două luni de la această decizie, în 2009, s-a uh, s-a produs o schimbare bruscă în iunie 2009. Rusia și alte două state, Kazakhstan și Belarus, au decis să-și lanseze propria Uniune Vamală care să includă și aceste state și să fie un cadru mai cuprinzător pentru relațiile economice dintre aceste state decât cadrul menționat al comunității statelor independente. Însă, după cum v-am spus, există o diferență fundamentală între abordarea europeană și abordarea Rusiei și uh, susținută de cei doi parteneri ai săi. Noi am propus întotdeauna o relație de liber schimb, care permite menținerea de relații comerciale de liber schimb cu orice număr de parteneri. Pot exista, pot coexista multe acorduri de acest tip, de liber schimb, și uh, un stat care a semnat un acord cu un anume partener este liber să semneze și alte acorduri cu alte state, chiar acorduri similare sau cu aceleași condiții. Așadar, suveranitatea partenerilor comerciali nu este limitată de politica noastră comercială. Însă Uniunea Vamală este cu totul altceva. Este prin definiție o relație multilaterală. Un membru al unei Uniuni Vamale este în este supus obligației de a nu mai uh, întreține relații de liber schimb cu alți parteneri. Așadar, uh, momentul în care s-a luat această decizie privind stabilirea unei uniuni vamale e foarte interesant pentru că a venit la doi ani după ce Uniunea Europeană a început să negocieze acordul de liber schimb cu Ucraina. Atunci a decis Rusia să-și creeze propria Uniune Vamală, ceea ce prin definiție însemna că Ucraina nu mai avea voie uh, să, uh, dacă adera la Uniunea Vamală, să uh, încheie în același timp și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Cel puțin din perspectiva Uniunii Europene a fost uh, un factor regretabil de la bun început, pentru că noi întotdeauna i-am încurajat pe partenerii estici să își mențină relațiile cu Rusia și cu partenerii tradiționali din comunitatea statelor independente. Din, punctul nostru de vedere, relația ar fi fost posibilă și cu noi și cu Rusia și chiar aprofundată, pentru că um, aportul comercial ar fi fost foarte mare, de asemenea ar fi intrat aici și serviciile, achizițiile publice și așa mai departe. Așadar, această opțiune arată că nu Uniunea Europeană, ci Rusia a început să privească cooperarea economică ca pe un um, tip de competiție sau de dominanță geopolitică, dacă doriți să-i spuneți așa. În uh, relația UE-Rusia, însă, până anul trecut, Rusia nu a menționat niciun fel de preocupări majore legate de negocierile în curs de desfășurare cu Ucraina și cu alți parteneri. Am avut relații extinse cu Rusia, am avut două summituri, ceea ce este excepțional cu partenerii strategici. Am avut consultări economice și comerciale, iar uh, poziția Rusiei referitoare la impactul negativ al acordurilor noastre de liber schimb cu partenerii estici nu a fost niciodată menționată ca o problemă majoră sau ca un subiect în legătură cu care Rusia să dorească să discutăm. Negocierile au continuat fără probleme și cu Ucraina au fost încheiate la sfârșitul lui 2011, prima dată, cam în perioada când președintele Ianucovici a ajuns la putere. Până atunci însă nu fuseseră probleme majore din perspectiva noastră. Problemele au început să apară vara trecută. Brusc am auzit că Rusia a început să aplice mai multe măsuri față de Ucraina, nu atât de mult măsuri tarifare, pentru că între timp Rusia a intrat la OMC și deci nu a mai putut crește tarifele, dar a aplicat în primul rând măsuri netarifare, măsuri de sănătate, bariere tehnice, controale vamale sporite, și multe alte măsuri care, după părerea noastră, erau ilegale. Din perspectiva OMC, uh, nu este legal ca un membru al OMC, Rusia, să impună astfel de bariere unui alt membru OMC, și anume Ucraina. Sunt similare și măsurile aplicate Moldovei și Georgiei. În permanență am auzit că aceste măsuri s au fost justificate și bine stabilite, dar din perspectiva europeană am avut totdeauna dubii cu privire la cât de justificate ar fi aceste măsuri. Am constatat că intensificarea sau relaxarea acestor măsuri a uh, fost strâns legată de relațiile economice. Vara trecută s-au introdus mai multe măsuri față de Ucraina, Brusc s-a constatat că ciocolata ucraineană conținea substanțe tohnice și importurile au trebuit să fie oprite. Alte alimente care erau de zeci de ani pe piața rusească au început să fie considerate ca periculoase pentru sănătate. Brusc, produsele ucrainiene nu mai îndeplineau cerințele tehnice rusești și uh, totul a continuat până în noiembrie, când Ucraina sub mandatul președintelui Ianucovici, a decis să dea înapoi de la uh, acordul de liber schimb uh, adânc și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Și brusc toate problemele au dispărut. Exporturile ucrainiene au devenit extrem de bune, de bune pentru sănătate și de bună calitate. Uh, Barierele au fost înlăturate imediat și Ucraina a început din nou să exporte în Rusia, până în februarie anul curent, când problemele au reapărut și acum am uh, revenit de unde plecaserăm în august. Iarăși produsele ucrainine sunt extrem de nocive pentru consumatorii ruși. Cred că nici nu are sens să mai comentăm acest subiect, uh, modul în care Rusia folosește măsuri economice în relația cu partenerii săi. Aș dori să vă spun pe scurt ce înseamnă acest lucru din perspectiva relațiilor UE-Rusia. După cum v-am spus, din august 2012 Rusia este membra Organizației Mondiale a Comerțului. Per total a fost o măsură foarte pozitivă și după 18 ani de negocieri Rusia a intrat în OMC a însemnat liberalizarea în mai multe domenii, au fost eliminate tarife într-o oarecare măsură, nu total, s-au introdus noi reglementări, însă, de la început, Rusia a folosit măsuri protecționiste foarte puternice, mai ales în sectoarele sensibile, de exemplu, produsele agricole, utilajele agricole și alte domenii folosind tot mă, măsurile vechi pe care le-am menționat mai devreme. Așadar, Uniunea Europeană a fost obligată să ia o măsură fără precedent la mai puțin de un an de la intrarea Rusiei în OMC, a trebuit să lansăm uh, un proces uh, OMC de uh, soluționare a litigilor. Deci, acest an de miere, dacă putem să-i spunem așa, nu a durat mult. Colegul meu a menționat noile negocieri ale noului acord, foarte importante pentru acordul de parteneriat și cooperare, la care nu s-au făcut progrese timp de șase ani, pentru că Rusia nu a dorit uh, să ia niciun fel de măsuri nici uh, măcar în domeniul economic, o parte esențială a relațiilor noastre. În cele din urmă, ce se întâmplă cu uh, uh, lisabonizarea? Este vorba de un uh, obiectiv foarte important. Sigur că noi am dori ca uh, toate aceste prevederi să, trac, să fie trecute în practică, însă lăsând la o parte aspectele politice care au apărut recent și pe plan economic, sunt uh, stagnări, pentru că Rusia nu a făcut nimic ca să se meargă înainte cu acest uh, proces. Rusia blochează aderarea unui alt membru al Uniunii Vamale, Kazakhstanul, nedorind să își reducă nici un pic uh, tarifele, cum ar fi necesar să o facă ca să poată și Kazakhstanul să intre. Belarusul, de asemenea, nu uh, respectă prevederile OMC în legătură cu Uniunea Vamală. Deci, uh, dorința noastră de a deschide piețele și mai mult nu a putut fi pusă în practică până acum. Avem chiar mari dubii dacă chiar se poate face așa ceva împreună cu Rusia în condițiile actuale. Ar fi nevoie de mari schimbări în domeniul politic, dar și economic, și sigur că atunci Uniunea Europeană ar fi foarte bucuroasă să meargă în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că știți că ce ați spus subliniază necesitatea de a avea o discuție foarte serioasă și temeinică cu privire la instrumentele noastre de exemplu parteneriatul estic. Știți că Crimea are o valoare de primăvară arabă pentru politica de vecinătate și instrumentele sale. Cred că știți că trebuie să privim situația aceasta nu doar dintr-o perspectivă birocratică, ci și dintr-o perspectivă politică și strategică. Pe lângă evaluarea relației cu Rusia în general, cred că știți că pe undeva problema este că Rusia niciodată nu a luat în serios independența fostelor republici sovietice. Și cumva, tacit, am permis Rusiei să aibă un fel de drept de superioritate în fosta Uniune Sovietică, cu excepția statelor baltice. Deci, Așa trebuie să privim tot ce facem acum, lăsăm la o parte Crimea, Ucraina și alte situații. Cred că o astfel de revizuire e foarte importantă. Avem acum câțiva colegi, doamna Lupceva. Mi s-a spus că doriți să luați cuvântul. Dacă nu, nu nicio problemă. Am Am și eu câteva întrebări, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să vorbesc în bulgară, așadar vă rog să vă puneți căștile. Ați vorbit despre relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană. Întrebarea mea este dacă experții noștri, cărora de altfel vreau să le mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru comentariile pe care le-au făcut, care au fost de mare valoare, uh, Întrebarea mea este așadar, dacă relațiile cu Rusia au fost adecvate, după părerea dumneavoastră, începând cu momentul când s-a lansat parteneriatul estic, ce părere au experții despre următoarele, despre felul în care poate fi interpretată reacția Rusiei, reacția Rusiei? Vorbim despre așteptările Rusiei de la acest proces. Care sunt așteptările Rusiei acum? Vreau să vă întreb dacă cumva am scăpat ceva în relațiile cu Rusia și în structurarea parteneriatului estic, ceva pe care nu l-am iluminat destul, ceva ce eu am, poate am scăpat în aceste prezentări. Ce părere aveți despre partidele extremiste care sunt acum la putere, au multe de zis în Ucraina, de exemplu. Unii dintre ei au reprezentanți uh, în guverne și acțiunile unora dintre aceștia au efecte și asupra politicilor comerciale și politicilor uh, în general uh, în țara aceasta. De aceea n-ar trebui, cred eu, să lăsăm deoparte toate aceste probleme. Mulțumesc, domnul Teanăc. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grupul meu a luat notă de sancțiunile care au fost anunțate astăzi de către UE, care probabil doar îi va opri pe unii dintre uh, oligarhii din Rusia să facă cumpărături la mine în uh, circumscripție. Ați ascultat ce am spus? Da. Și probabil că marii pești, uh, mari întreprinzători oricum deja și-au mutat banii în alte jurisdicții. Îmi pare rău că aceasta este doar un timid început uh, după referendumul din Ucraina care s-a ținut cu pușca la tâmple. Am, mi s-a părut uh, interesant sondajul care arăta că numai 41% dintre mm, locuitorii Crimeei doreau să devină mm, cetățeni ruși și acum se pare că sunt 93%. Mai degrabă seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în Corea de Nord, această schimbare de acum câtva timp. 123% oricum dintre votanți s-au înscris la vot și probabil că numai valurile de minciuni și de propagandă în urma intervențiilor militare ale domnului Putin au putut să reinstaureze felul în care se făceau afaceri în Europa în 1930 mai degrabă decât uh, în urma acelui uh, în perioadei postbelice în care totuși exista un stat de drept care se avea reguli și se respectau. Uh, Întrebarea mea este însă una diferită. Având în vedere că poate s-ar putea să fie intimidat Putin uh, din a lua și sudul și estul Ucrainei, dacă nu chiar întreaga țară și de a o anexa uh, cu următoarele sale mișcări militare, după părerea mea, aceasta este uh, ceea ce va face ca un, Ucraina să fie unită ca niciodată înainte în ceea ce privește volun, voința lor de a merge spre o direcție euroatlantică. S-ar putea ca aceasta să existe, să fie reflexul după aceea a acestor acțiuni ale, în urma acțiunilor lui Putin. Sigur că cei care au votat da la referendum cu pușca la tâmplă nu sunt ca cei care vor să, din Ucraina care preferă să trăiască în democrație decât în cleptocrație și în um, dictatură. Poate cei ca Putin își doresc așa ceva. Mi-e Teamă însă ce va veni după aceea și întrebarea mea către paneliști este ce credeți că o să încerce acum, controlat de mijloace militare sau de alte mm, restrângeri financiare. Mă gândesc aici la regiunea Găugâză, de exemplu, la uh, acea regiune din Moldova care a organizat un referendum acum câteva săptămâni care dorește să intre în, Eurasie, în, în uh, acordul eurasian și în alte acorduri cu Rusia. Mă întreb însă dacă Georgia va fi poate următoarea țintă sau Armenia care uh, dorește să, care a fost de asemenea și ea amenințată și a fost obligată la Vilnius să nu semneze acorduri de liber schimb și parteneriat. Ce credeți că va fi următoarea mișcare a domnului Putin? Credeți, de asemenea, vreau să vă întreb, deși suntem destul de slabi în ceea ce privește reacția noastră din partea UE, ca Statele Unite să fie poate mai puternice, având în vedere că sunt mai puțin vulnerabile față de gazul uh, rus și față de exporturile de energie, cu siguranță când s-au uh, impus sancțiuni împotriva Imranului, SUA cu un sistem bancar financiar foarte eficient de sancțiuni împotriva Iranului a adus uh, pe Rohani înapoi la masa negocierilor. Poate că am putea să ne bazăm pe americani care sunt mai duri decât noi europenii și uh, ați făcut un alt comentariu, ați spus că trebuie să încercăm să atingem cealaltă Rusie, 50 uh, de mii de ruși care s au protestat împotriva agresiunii lui Putin uh, în Ucraina, Crimea. Poate că ar trebui să încercăm să dialogăm cu această Rusie. Cum ar trebui să facem acest lucru? Mulțumesc, doamna Kromberg are cuvântul acum. Dacă puteți să respectați trei minute? Yes. Da. Două observații, dacă îmi permiteți, și câteva întrebări. În primul rând s-a spus că politica externă rusă nu este o politică de flexare a mușchilor, ci este mai degrabă una care țintește umilierea și slăbiciunea. Dacă nu există o acțiune militară acum, situația va fi probabil foarte umiliantă pentru uh, Moscova, fără să, având în vedere că Rusia anticipase poate aceste acțiuni uh, umili, um, care pot umili și în același timp uh, vreau să știu cum putem să avem o politică care să țină cont de această frică a Rusiei de a se umili. Apoi, o altă întrebare în care aș vrea să vă întreb unde considerați noastră și unde consideră Rusia că este locul ei în Europa? Există vreo frontieră clară sau uh, o linie de demarcație și cum uh, vor arăta aceste linii pe viitor sau cum speră Rusia să arate acestea? Mulțumesc. Domnul Vulianici are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări care ar putea să pară retorice, dar care m-au deranjat, m-au, m-au, deja m-au îngrijorat de ceva timp și aș fi vrut să primesc un răspuns dacă se poate. Uniunea Europeană nu va recunoaște referendumul ilegal uh, care seamănă cu practicile din Corea de Nord. Bine, acesta este clar. Dar ce înseamnă în practic acest lucru, având în vedere suveranitatea Ucrainei și uh, a teritoriului său? cetățenii din Crimea vor fi ei incluși în restricțiile de impuse asupra cetățenilor ruși, de exemplu, de vize și uh, apoi bazele rusești nu vor părăsi niciodată Crimea. Cred că toată lumea care are puțin rațiune știe că nici de ieri, nici de azi nu o să-și retragă aceste baze, deci, chiar de 50 de ani încolo nu s-a întâmplat acest lucru. Cum vedeți dumneavoastră poziția Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană și uh, pe viitor, cu condiția integrității teritoriale în care bazele rusești uh, sunt în Ucraina, deci nu este îndeplinită această condiție. Apoi restricțiile la călătorii și înghețarea de bunuri pentru anumite personalități vor fi implementate, dar pentru cine? Pentru toți cei care au votat pro Uh, Rusia în Crimea? Nu este oare aici o contradicție cu ideea noastră de suveranitate totală a Ucrainei? Și altă întrebare. Cât de departe vor merge sancțiunile nu din partea Parlamentului, din partea statelor membre, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc? Poate cineva să închidă robinetul? de gaz? Da, mulțumesc, domnul Severin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i întreb pe paneliștii noștri dacă nu le teamă că acum ne vom confrunta cu pericolul de a deveni prizonierii proprii retorici. De ce vă spun acest lucru? Am senzația stranie ascultând dezbaterea despre acest subiect, că asist la o lecție de educație ideologică, așa cum mi s-a întâmplat, bineînțeles, în tinerețe. În acei ani, în România comunistă, tot ce avea legătură cu Uniunea Sovietică era corect, era drept și tot ceea ce se întâmpla în sfera cealaltă era greșit. Deci cred că pe noi câteodată ne interesează mai mult cine are dreptate și cine nu are dreptate, în loc să definim obiective clare și în loc să încercăm să vedem dacă putem să ne mobilizăm resursele și mijloacele pentru a ne atinge aceste obiective. Din acest punct de vedere aș vrea să adresez o întrebare mai ales către experți. Credeți că în secolul 21 politica nu mai ține cont de interese? nu credeți că e vorba de putere și de o, un echilibru al puterii? Dacă acesta este cazul, atunci un jucător, un actor ca Rusia, când nu dorește să joace jocul câștigurilor de ambele părți, nu putem și noi să jucăm un nou joc, adică să ne punem pe altă poziție și n-ar trebui în acest sens să ne calculăm mai bine um, instrumentele și capacitatea noastră de a determina Rusia să ne accepte cerințele în această lumină. Considerați că sancțiunile pe care le vehiculăm acum sunt destul de puternice pentru a copleși câștigurile pe care și le-a calculat Putin, de exemplu, din pașii pe care i-a făcut acum, adică vreau să spun, sancțiunile sunt destul de puternice încât să se gândească, vai ce-am făcut, trebuie să mă dau înapoi pentru că, uite ce-am pierdut. Dacă nu este așa, nu credeți că ar trebui să negociem un adevărat acord strategic care să ne permită să lucrăm împreună, fiecare în interesul nostru. Și un ultim punct. Rusia a încercat să își salveze prin această mișcare statutul de putere globală, integrându-se într-o ordine post-bipolară. Nu cred însă că i-a reușit această mișcare, pentru că nu s-au integrat, nu au reușit să-și obțină acest statut. Și cred că ceea ce fac acum este să încerce să obțină un astfel de statut. Bineînțeles că aceasta ar putea să ne afecteze și nouă interesele. Ce credeți că putem face? Ce anume? Da, îmi cer scuze? Da, am depășit cu 24 de secunde, îi spune domnul Severin lui domnului Butikofer. Ce putem să facem pentru a negocia acest statut pe care îl dorește Rusia în lumea de astăzi globală? professor of international relations. În calitate de, prof, de profesor uh, pentru politici internaționale, cred că se confirmă încă o dată, cred eu, faptul că singura școală care poate să se dovedească a fi reală este cea a realismului politic, pentru că orice altceva nu s-a dovedit a fi pertinent. Aș vrea să rog acum experții noștri din partea diferitelor organizații să ne răspundă la aceste întrebări. Fiecare are 5 minute, vă rog, dacă chiar vreți să spuneți mult. Dacă vreți doar să răspundeți punctual acest acest lucru, dar aveți 4 minute, 5 minute fiecare să răspundeți la întrebare. Deci, doamna Volciuc mai întâi. Thank you. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebările atât de interesante și pentru comentariile dumneavoastră. Am să încep de la o privire de ansamblu mai generală pentru a aborda această chestiune. Cred că asistăm aici la partea a doua a colapsului URSS, lucrurile care rămăseseră neterminate și la ce se întâmplă din punctul de vedere al perspectivei și percepției sferelor de influență. Toate chestiunile care au de-a face cu națiunile, cu suveranitatea, care au de-a face și cu colapsul URSS, acum se desfășoară sub ochii noștri regiunile care se îndepărtează, care se separă. Avem acum trei țări eh, care ar putea semna acordul de asociere și care au astfel de regiuni separatiste pe teritoriul lor. Iată deci puterea de influență a Rusiei care este prezentă. Există și opțiunea nucleară pe care aș numi eu, eu în ceea ce privește Rusia. Pentru că nu putem menține iluzia ca aceste țări să își mențină puterea în era post-sovietică. E vorba de tot acel rău pe care l-a provocat Rusia în propriul său interes. Și pot să vă spun că am vizitat Armenia în urmă cu două săptămâni și mi-am dat seama că după decizia președintelui armean, toată lumea, la nivelul ministerului, vorbea despre cooperarea cu Uniunea Europeană și nu despre Uniunea Europeană Um, euroasiatică și se vorbea chiar despre aderare. Și cu toate acestea nu știau nimic despre ea și nu doreau să afle mai multe despre uh, alte detalii. Deci aceasta arată care este și capacitatea de atracție a Uniunii Europene. Însă trebuie să facem mai multe investiții să ne implicăm mai mult și să vedem care este poziția Rusiei față de partenerii estici. Dacă aceste Uh, parteneriate, aceste acorduri s-ar fi făcut altfel, probabil că contextul geopolitic ar fi fost diferit. Și mă refer aici în special la aplicarea uh, chiar și intermediară a acestor acorduri pentru a recunoaște anumite priorități. Dacă ne dăm seama că aceste acorduri de liber schimb reprezintă în jur de 80-90% din achiul comunitar, vedem că nu s-au făcut analize cost-beneficiu la nivel sectorial pentru aceste țări și, și mai important, nu s-a făcut o prioritizare a reformelor necesare pentru a asigura că aceste analize cost-beneficiu pentru țările partener se vor materializa cât mai repede cu putință. Știm din analiză din analiza noastră că aceste acorduri sunt bune pentru țările respective și cu toate acestea, ele prezintă niște costuri pe termen scurt. Și din punctul de vedere al instrumentelor și de minimalizare a acestor costuri, e nevoie de prioritizare și de o uh, etapizare a acestor reforme pentru că altfel, respectivele țări, Moldova sau Ucraina, nu pot ajunge la standardele necesare și nu pot susține acest 50% din costurile de adoptare a IQ-ului comunitar, care vor fi susținute practic de mediul privat. Bineînțeles, toată lumea e speriată și chiar și uh, în Ucraina de Est există această temere. Și acum am să mă centrez uh, în ceea ce privește estul și sudul Ucrainei. S-a pus întrebarea unde se va opri Rusia. S-a vorbit și despre scenariul uh, de tip coșmar. Sper că acesta să nu se materializeze și cu toate acestea, și pot să vă spun că mă bazez aici uh, pe colegii mei responsabili cu studii în această regiune, specialiștii în această zonă, au arătat că de mult timp se vorbește de un astfel de scenariu și el a fost prevăzut pentru o perioadă comprimată de timp, s-a vorbit de intervenția Rusiei, deci nu este o noutate. Însă, este vorba aici de lucruri care n-au fost terminate și ceea ce se întâmplă în sud-estul Ucrainei ne arată acest lucru. Și regiunile separatiste sunt foarte importante, în special dacă vedem pe hartă unde se află sudul Ucrainei și Transnistria și cum ar putea ele interveni și ar fragiliza procesul de aderare sau cum s-ar putea anexa Transnistria sau acea centură sudestică a Ucrainei uh, față de Rusia. Bineînțeles, există mai multe scenarii posibile, dar nu este vorba aici doar de controlul asupra gazoductelor, ci și de posibilitatea de a le distruge pur și simplu și aici ar trebui să vedem cum ar putea reacționa Rusia, ce poziție ar avea dacă s-ar întâmpla așa ceva și dacă Rusia ar interveni în Ucraina. Și un ultim punct, să uh, avem o poziție foarte clară față de cealaltă Rusie și îmi pare foarte rău că BBC-ul uh, nu mai emite în Rusia, pentru că aici ar fi avut într-adevăr foarte multe de făcut. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Da, domnule casier, vă rog. Mulțumesc și eu. Am să încep cu ultima întrebare. Cum să evităm acest uh, joc cu sumă zero? Cred că pe termen lung trebuie să ne gândim la măsuri de construire a încrederii și nu e vorba aici de responsabilitate sau de vină. Cred că situația pur și simplu s-a dezvoltat în timp și percepția este foarte importantă. S-a perceput ca existând o rivalitate foarte mare, unde seoria a fost întărită, promovată de guvernul Rusiei, iar în ceea ce privește vina, nu există o astfel de bine, dar trebuie să se negocieze și să se caute o soluție politică, deși e greu de făcut în circumstanțele actuale. Deci măsurile de construire a încrederii pe termen lung sunt absolut necesare, dar întrebarea care trebuie să ne punem este ce fel de vecin mare, ce fel de Rusie ne dorim. O țară care se simtă umilită și care își va întări percepția și că ar considera că sancțiunile pe care le impunem ar dori să-i slăbească poziția sau nu. Pe de altă parte, așa cum arătam în intervenția mea, cred că ar trebui să impunem sancțiuni pentru că s-a depășit o anumită frontieră care nu poate fi acceptată în contextul european. Pentru că au existat un milion de persoane care s-au manifestat uh, în piața Maidan pentru a lupta împotriva unui regim corupt, deci și noi trebuie să reacționăm într-un fel sau altul. E important însă ca aceste sancțiuni să nu fie percepute din partea Rusiei ca o încercare de destabilizare a ei, pentru că asta ne-ar slăbi șansele de cooperare pe viitor. Și în ceea ce privește realismul politic, acesta este într-adevăr foarte important și îmi dau seama cât de importante sunt percepțiile în acest sens. Tocmai de aceea trebuie să depășim aceste percepții și avem nevoie de măsuri de construire a încredere. Și cu președintele Putin. Nu știu cât de posibil este acest lucru, dar trebuie să ne gândim și pe termen lung la ce fel de măsuri vom avea față de Rusia. Și referitor la celelalte întrebări, uh, cred într-adevăr că politica uh, lui Putin este una provocatoare. Deși Rusia este destul de vulnerabilă din punct de vedere economic. Am văzut că uh, puterea sa economică a slăbit la o pătrime față de ce se întâmpla în anii 90 și aceasta se vede și la nivelul guvernului. Și, bineînțeles, Rusia ar avea cel mai mult de suferit, uh, mai mult chiar decât Uniunea Europeană. În ceea ce privește intervenția în Ucraina, bineînțeles, uh, pe de o parte e vorba de propaganda făcută de ruși, există și aceste grupuri radicale partide extremiste, partide naționaliste care sunt reprezentate la nivelul guvernului. Și ar trebui să analizăm și această situație. N-ar fi rău ca după alegerile prezidențiale să avem uh, și noi alegeri pentru Parlament, pentru Rada, pentru a arăta clar că dorim un guvern legitim acolo, un guvern care să fie susținut de alegeri, pentru că situația actuală este una foarte ciudată, Parlamentul actual are aceeași majoritate ca cea care l-a susținut pe Ianucovici, cu politici foarte diferite. Asta nu înseamnă că avem o politică foarte stabilă și nu garantează viitorul Ucrainei. Probabil că cel mai bun scenariu ar fi ca președintele, noul președinte ales, să dizolve Parlamentul și să convoace noi alegeri parlamentare. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi și acum dau cuvântul domnului Vigand. With all due respect, Mr. Chairman, if this... Domnule președinte, cu tot respectul, dacă școala realismului ar fi singura pe care ar trebui să o urmăm, nu știu dacă țara mea ar mai fi fost reunificată sau dacă am mai fi avut multe alte state membre noi în Uniunea Europeană. Trebuie să ne uităm uh, și la puterea democrației și a statului de drept și toate acestea sunt legate între ele. Vreau să subliniez faptul că acordurile de asociere nu sunt doar acorduri de liber schimb. Acordurile de asociere sunt foarte adânc ancorate în valori și în tot ceea ce ne leagă. Poate că acesta este cel mai important factor, după cum uh, spunea și colega noastră, au fost sute de mii de ucrainieni, poate milioane, care au ieșit în stradă, dar nu pentru că iubesc atât de mult Uniunea Europeană, ci pentru că vor să iasă dintr-o societate veche, blocată în tranziție, o societate coruptă, unde legile sunt uh, aplicate selectiv spre beneficiul unora și, uh, de asemenea, motivate de dorința de a vedea statul în serviciul cetățenilor. Dacă e să fim realiști, haideți să fim realiști, haideți să ne gândim la globalizare, haideți să ne gândim că trebuie să fim competitivi și pregătiți pentru o concurență globală și că nu e cazul să intrăm într-o concurență îngustă și teritorială. E important pentru Rusia, dar și pentru Uniunea Europeană și de aceea cred că trebuie să lucrăm împreună mult mai strâns. Tinerii și mulți alți cetățeni sunt interconectați global, cunosc realitățile, nu sunt doar victimele propagandei televizate. Câteva comentarii privind uh, întrebările parlamentarilor europeni. În primul rând, doamna Liubceva, v-ați referit la influența partidelor extremiste. Aș dori să subliniez faptul că guvernul a fost ales printr-o majoritate constituțională de 371 de voturi în Rada. Aici uh, intră foarte mulți deputați din Partidul Regiunilor. Partidul Regiunilor nu a dorit să participe la guvernare, a refuzat, considerând că astfel va avea uh, șanse mai bune la viitoarele alegeri, dacă nu participă la guvernare. Uh, deci trebuie să avem grijă și să nu ne gândim că un astfel de guvern este ilegitim. Tratăm cu acest guvern, vor avea loc alegeri prezidențiale și asta, um, acestea vor fi urmate de alegeri uh, parlamentare în curând. Domnul Tanak a întrebat dacă aceasta e soluția corectă, nu pot decât să repet uh, ce am spus înainte, abordarea ministrilor de externe, abordarea uh, șefilor de state și de guverne este abordarea de sancțiuni ce pot fi sporite, dar nu dorim să intrăm într-o spirală negativă cu Rusia. Vrem să transmitem un semnal Rusiei, un semnal puternic. S-a identificat și o a treia fază de șefii de state și de guverne atunci când vorbesc despre consecințe suplimentare și profunde în uh, zonele de liber schimb dintre Uniunea Europeană, statele membre și Federația Rusă. Dacă această intervenție rusă are un impact de unificare asupra Ucrainei, cred că impactul este unul semnificativ, dar uh, nu știu dacă acest uh, proces prin care se s-ar putea considera că Crimea ar, ar fi părăsit Ucraina, ar putea consolida forțele europene și pro-occidentale din Ucraina. Ne aflăm într-o situație în care, spuneți dumneavoastră, SUA e mult mai dură. Poate că e mult mai ușor ca SUA să fie mult mai dură, pentru că Statele Unite au relații economice mult mai puțin dezvoltate cu Rusia și cu Ucraina, de altfel. Deci au o abordare mai diferențiată însă mesajul politic este același în ceea ce privește evaluarea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei. Doamna Kronberg a spus că trebuie să ținem cont și de cum ne percepe Rusia. Cred că este o perspectivă foarte serioasă. Sigur că suntem convinși de corectitudinea politicilor noastre, însă trebuie să lucrăm împreună cu colegii din Rusia care consideră că aceste politici sunt direcționate exact împotriva Rusiei. Așadar, nu trebuie să privim lucrurile doar din perspectivă politică, ci și din perspectivă economică. Avem însă o abordare dinamică și credem în uh, forța sectorului privat pe de altă parte, însă, există și o abordare statică care se referă la promisiuni sau angajamente sau abordări din trecut. Însă, această situație este una în care părțile nu pot decât să piardă, nu să și câștige. De aceea noi dorim să credem în sectorul privat, însă acesta nu are decât o marjă de manevră limitată la ora actuală. Domn, domnul Vulianici a pus o întrebare referitoare la uh, liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Crimea. Ei vor, vor mai beneficia de, de libera circulație, fără vize. De asemenea, în curând, uh, cetățenii din Moldova cu pașapoarte biometrice vor putea călători fără vize. La fel, ar fi valabil și pentru orice cetățean ucrainian, indiferent de locul de reședință, cu condiția să aibă pașaport biometric. Sigur că nu contează ce limbă vorbește acea persoană. Iată câteva răspunsuri concrete. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu tot respectul, realismul politic înseamnă putere. Deci puterea este exercitată prin tancuri sau prin atracție, cum ați sugerat. Însă există și o diferență. Cum poți beneficia de puterea de atracție a Uniunii Europene când tancurile celeilalte părți sunt pe străzile tale? Aici se află diferența între cele două forme de putere. Iar uh, raționamentul nostru, ca un stat să adere la UE și la NATO, uh, în cazul nostru au fost foarte importante și considerentele geopolitice. Deci, am ajuns aici, iată, dar domnul Balaș. Mulțumesc. S-a răspuns deja la câteva întrebări. Aș vrea să încep cu ce ați menționat dumneavoastră, și anume puterea soft față de puterea hard. După cum știți, Uniunea Europeană crede în putere soft, lăsând la o parte realismul economic menționat de dumneavoastră, dar uh, și, de asemenea, crearea unui model eficient din perspectivă socială și economică, pentru statele care vor să o apuce pe o cale sau pe alta. Uniunea Europeană nu are nevoie de genul de politici pe care le-a aplicat Rusia în ultima perioadă, pentru a atrage membrii în Uniunea Vamală. Uniunea Europeană are dificultăți în a nu stârni speranțe nejustificate mai multor parteneri și diferența e foarte mare. Cred că e foarte important ca Uniunea Europeană să ofere un model economic, vorbind de putere economică, și un viitor pentru aceste state, statele care optează pentru modernizare. De asemenea, competitivitate, inclusiv față de concurența reprezentată de economiile emergente. Dacă ne uităm la economia rusă, putem să spunem tot mai puțin că e vorba de o economie emergentă și care se dezvoltă dinamic. din păcate pentru ruși, dar și din... Cred că și partenerii noștri din Est au remarcat această evoluție și cred că de aceea și doresc să aibă relații mai strânse cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, un lucru menționat de doamna Lubceva. Dacă Uniunea Europeană a făcut greșeli atunci când a uh, dezvoltat aceste relații din parteneriatul estic. Dacă a făcut o greșeală față de Rusia, dacă ar fi trebuit să ofere posibilitatea de discuție cu Rusia, dacă va face asta pe viitor, trebuie să vă spun că partea rusă nu a arătat niciun fel de interes. Pe de altă parte, Rusia ar fi foarte interesată de așa numite dialoguri trilaterale. Adică să fie uh, la o astfel de întâlnire Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană. Noi nu considerăm că așa se discută între state suverane. Noi nu credem că Ucraina e un stat care să aibă nevoie de un fel de frate mai mare. Noi credem că trebuie să negociem bilateral cu state ca Ucraina, suntem gata să discutăm cu Rusia dacă Rusia consideră dar nu dorim să recunoaștem niciun fel de drepturi speciale pentru Rusia față de aceste state. În cele din urmă, ce a făcut Uniunea Europeană în practică față de partenerii estici? V-am spus, față de Ucraina vom introduce măsuri aplicate unilateral, o aplicare unilaterală a acordului de liber schimb în următoarele săptămâni, sperăm. Sperăm să putem respecta acest termen. Va mai dura până la intrarea completă în vigoare, însă în orice caz progresăm către deschiderea pieței europene. Acest lucru a fost uh, propus Parlamentului și Consiliului. De asemenea, dorim o armonizare reglementativă și aici nu, suntem, nu sunt de acord cu cei care au spus că povara este nerealist de mare pentru aceste state. Aceste produse nu pot intra pe piața europeană decât dacă respectă standardele noastre de sănătate, tehnice și așa mai departe. Dacă nu, nu pot intra pe piața noastră. Noi avem programe de cooperare cu aceste state și le-am oferit o asistență tehnică foarte generoasă pentru ca produsele lor să poată să um, utilizeze, să utilizeze toate metodele pentru a atinge aceste standarde. De asemenea, am aplicat măsuri similare unilaterale pentru Moldova. Moldova este un partener comercial autonom și, de asemenea, Georgia se bucură de preferințe unilaterale în regimul SPG+, deci beneficiază de preferințe tarifare specifice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată, astfel se vede flexibilitatea de care trebuie să dăm dovadă acum dacă dorim să ne adaptăm instrumentele la situațiile care vor apărea. În concluzie, doresc să profit de această ocazie să vă mulțumesc pentru că ați, uh, ne-ați permis, permis să avem acest schimb de opinii și dau cuvântul colegului de la INTA. Domnule președinte, vreau să spun doar un lucru. Un lucru e sigur în, din discuția noastră de astăzi. Trebuie să ne asigurăm că nu întârziem cu sugestiile și cu recomandările noastre. Pentru că ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Crimea, arată că trebuie să prevedem dinainte anumite lucruri și nu să ne trezim să reacționăm când rușii, rușii deja au făcut ceva. Deci trebuie să ne asigurăm că așa ceva nu se mai repetă. Mulțumesc pentru participare și pentru că mi-ați dat și mie ocazia să vin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Colleagues, colleagues, I would ask... Dragi colegi, vreau să-i rog pe cei care nu participă la continuarea lucrărilor noastre de astăzi să părăsească în liniște sala pentru a ne permite să ne continuăm discuțiile. Avem foarte multe puncte în continuare pe ordinea de zi și trebuie să trecem prin toate. Acestea fiind zise, aș zice să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, recomandările adresate Consiliului referitoare la negocierile privind acordul de parteneriat strategic dintre UE și Japonia. Aș vrea să îl rog pe domnul Peterle să ia cuvântul. Vă rog, domnule Peterle, aveți cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Sunt foarte bucuros că am ajuns acum într-un moment în care am definit atitudinea noastră față de acest acord foarte important. Aș vrea să mulțumesc tuturor uh, raportorilor uh, din umbră pentru dorința lor de a ajunge la un compromis și pentru felul în care au colaborat. Am fost deschis față de amendamentele care, cred eu, susțineau scopul acestui raport și am adoptat majoritatea amendamentelor. Am acceptat mai ales pe acelea care fie clarifică, fie întăresc acest raport și care constituie o recomandare clară pentru negociatori. Am fost împotriva acelor amendamente care ar fi transformat uh, acest raport uh, într-o reiterare a problemelor din trecut și care nu sunt de actualitate acum, pentru că nu este vorba să discutăm acum de trecut, ci e vorba de atitudinea noastră față de afacerile în curs și de mandatul de negociere care vor duce la acordul de parteneriat strategic dintre UE și Japonia de care avem nevoie. E vorba de cooperare și de uh, cooperare strategică și mă bucur că acest raport îmbunătățește ambițiile noastre deja exprimate pentru deschiderea unor noi uh, domenii de cooperare, așa cum se vede din, uh, de pe urma acestor amendamente. Sunt foarte bucuros de faptul că aceasta a dus la o declarație publică din partea premierului Abe, care vorbea despre continuarea relațiilor noastre în legătură cu chestiunile care fuseseră conflictuale în trecut. Mă bucur că aceste lucruri au fost acum uh, detenționate, mai ales în legătură cu Corea de Sud și în contextul uh, cooperării nu cred că este nevoie de niciun amendament oral cu privire la revizionism uh, istoric de care nu avem nevoie acum. Aș vrea să sugerez două amendamente de compromis. Unul este o clarificare geografică și al doilea este o chestiune politică. Nu cred că este nevoie să mai uh, subliniez uh, cu alte detalii relația noastră în ceea ce privește problemele pe care le aveam până acum. Cred că negociatorii au reușit să găsească formulări care au fost potrivite care sunt acceptabile pentru ambele părți pentru a defini cum suntem legați de acest acord și și de felul în care trebuie să ne poziționăm. Mulțumesc, domnule președinte. Oricum nu vreau să vă mai uh, răpesc mult din timp pentru această introducere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mă, aflu acum, acum într-o poziție foarte jenantă pentru că sunt raportor uh, din umbră și nu este nimeni altcineva de la mine din grup, deci va trebui să suportați faptul ca eu să îmi asum acest rol și să vă spun acum în calitate de raportor din umbră că sunt de acord cu ceea ce ați spus. Cred că o parte din problemele din această zonă sunt legate de faptul că toată lumea încearcă să reinterpreteze trecutul și, de fapt, dacă ne uităm spre viitor, putem aduce o contribuție la Uh, felul în care trebuie interpretate lucrurile, inclusiv trecutul. Deci sunt de acord cu dumneavoastră. Da, atunci îi dau cuvântul domnului fără acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului uh, domnul Peterle. Am avut discuții cu dumnealui în care dumnealui a încercat să preia mai multe idei importante care veneau și din partea noastră am reușit să ajungem la un acord și de aceea cred că putem să subliniem doar câteva puncte care sunt extrem de importante pentru noi. E vorba de amendamentul 1 care se referă la punctele pe care le-am discutat de curând Cred că am putea primi susținere din mai, partea mai multor grupuri și dumneavoastră a spus, domnule președinte, că în legătură cu formularea Comfort Women și sistemul aferent, și premierul Japoniei uh, este gata să mai analizeze problema. Eu nu sunt însă acum gata să ajung la o concluzie în momentul de față. Considerăm uh, în continuare că această problemă este de actualitate, așadar nu cred că Parlamentul European trebuie să evite menționarea acestui punct. În legătură cu uh, amendamentul 5, sper în continuare să existe susținere pentru extinderea domeniului de aplicabilitate al cooperării dincolo de uh, folosirea pașnică a energiei nucleare, care este menționată aici, această frază în legătură cu acest amendament ar putea să fie văzută ca unilaterală. De aceea încercăm să schimbăm aici domeniul său de aplicabilitate. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Acum amendamentul 13 subliniază ceva care este de interes pentru ambele părți. E vorba de un răspuns global la schimbările climatice. Aș vrea să-i rog pe colegi să se gândească la susținerea acestei adăugări. Pe lângă toate aceste puncte, vreau să mai menționez câteva idei în legătură cu amendamentul oral 1 amendamentul 2, amendamentul oral 4 până la 19 și amendamentul 10 până la 34, amendament oral, am încercat să modificăm aici formulările pe care le propusesem inițial pentru ca să poată și alți colegi să se alăture acestei cauze. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Peter le are cuvântul din nou. Mulțumesc, domnule președinte! Nu, nu am menționat într-adevăr amendamentele specifice la care am ajuns la un acord, mai ales în legătură cu Fukushima, de exemplu, sau alte chestiuni care țin de energia nucleară, în care s-a vorbit despre folosirea pașnică a energiei nucleare. Sper însă că vom putea găsi un acord în legătură cu acest amendament la care avem în continuare divergențe, având în vedere ultimele evenimente. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Sala Franca dorește să adauge ceva. Sí, muy brevemente, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau și eu să mulțumesc raportorului, domnului Peterle, pentru felul în care a lucrat în numele Partidului Popular European și acest raport este un raport care trebuie să aibă o perspectivă de viitor. Japonia trebuie să fie un partener constructiv și bun pentru Uniunea Europeană și de aceea trebuie să găsim soluțiile cele mai bune pentru a dezvolta această relație într-un moment în care Uniunea Europeană începe negocieri politice și comerciale cu mulți parteneri în politica de vecinătate orientală și um, occidentală și se știe acordul cu Canada, de asemenea negocierile pe care le avem cu Australia și cu Noua Zeelandă, negocierile pe care le mai avem cu Mercosurul și tocmai de aceea e important să încheiem în condițiile cele mai bune cu putință pentru Uniunea Europeană și pentru Japonia acest acord. Domnule președinte, Uniunea Europeană subliniază importanța clauzei democrației pentru aceste acorduri, care este esențială și care arată angajamentul pe care noi ni l-am luat pentru respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale. Înțeleg că este o chestiune fundamentală și, așa cum spunea și domnul raportor, trebuie să fim în stare să ajungem la o formulă potrivită pentru ca toată lumea să fie de acord, bineînțeles ținând cont de convingerile și tradițiile existente în diversele acorduri. Și știu că dacă avem voință politică, putem depăși acest obstacol și putem ajunge la o soluție. Așa că susțin încă o dată din partea partea grupului meu politic, munca excelentă a domnului Peterle și sperăm că acest raport să fie votat cu majoritate la comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem Trecem la următorul punct, și anume recomandări pentru Consiliu referitoare la cea de-a 69-a sesiune a adunării generale a ONU o rog pe doamna Niț, care îl înlocuiește pe domnul Lambsdorff uh, astăzi, să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, domnul Lambsdorff a pregătit o rezoluție. Am avut negocieri și ne-am întâlnit cu colegii de la celelalte grupuri politice și cu raportorii din umbră pentru a ajunge la un acord S-au propus mai multe amendamente de compromis și, din câte am înțeles, aceste propuneri au fost prezentate pe larg și așteptăm acum să așteptăm comentariile colegilor față de aceste propuneri de compromis. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra două sau trei amendamente orale pe care domnul Lambsdorff dorește să le prezinte. În primul rând, la amendamentul 15 al colegului Scholz, ne va permite să înlocuim cuvântul females în engleză cu women, un cuvânt într-adevăr mai elegant, un alt amendament oral la amendamentul 22, unde propunerea este aceea de a fuziona conținutul amendamentului cu punctul inițial A, deci revenind la textul final de la punctul A și care ar fi următorul. Promovarea activă și monitorizarea implementării și declarației de la nivel înalt asupra statului de drept la nivel național și internațional de pe 24 septembrie 2011 și să exploreze în ce măsură statul de drept poate avea legătură cu reflexiile actuale asupra obiectivelor de dezvoltare a mileniului de după 2015. Și am încheiat citatul. Deci este vorba de o justificare, o explicare mai bună a punctului inițial 1A. Și este și o propunere de a vota amendamentul 51 al colegului Stier ca o adăugire la punctul original Q și o propunere de schimbare la amendamentul 64 din partea colegii noastre, doamna Muniz. Deci, dacă aveți comentarii la toate aceste propuneri, Bineînțeles, vă vom asculta cu atenție și, dacă nu, atunci textul se va vota așa cum s-a propus, inclusiv amendamentele de compromis și amendamentele orale și, bineînțeles, celelalte amendamente care au fost prezentate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salafranca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Niț pentru această prezentare pe care a făcut-o în numele domnului Lambsdorff. Și eu îl reprezint aici pe raportorul din umbră, domnul Preda, din partea grupului meu, care dorește să mulțumească pentru cooperarea pe care a avut-o cu raportorul principal și, de asemenea, pentru posibilitatea de negociere a compromisurilor. Domnul Preda consideră că s-a ajuns la un consens larg în ceea ce privește negocierile între grupurile politice pentru a stabili prioritățile pentru adunarea generală a ONU. Dânsul consideră că această identificare a priorităților va duce la o recomandare clară și eficientă care să includă punctele cu adevărat importante pentru noi. Am și câteva comentarii pe care domnul Preda dorește să le facă la câteva chestiuni specifice. Din punctul său de vedere, e nevoie de o monitorizare eficientă a aplicării recomandărilor adoptate la întâlnirea la nivel înalt asupra statului de drept. În ceea ce privește capitolul pace și securitate, consideră că este important să se sublinieze rolul pe care l au organizațiile regionale pentru îndeplinirea acestor obiective, așa cum s-a întâmplat în crizele din Mali și Republica Central Africană și dorește să se sublinieze aspectele referitoare la prevenire în cadrul de responsabilitate, responsabilitate pentru prevenire, în ceea ce privește Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Domnul Preda dorește să se urmărească pe termen mediu și lung, în cadrul unui Consiliu de Securitate renovat, posibilitatea nu doar ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce, ci mai mult decât atât, ca Uniunea Europeană să aibă un loc la Consiliul de Securitate extins. Prin urmare, vă cere să susțineți amendamentul 57 care a fost prezentat de colegul Milian Mon. În ceea ce privește contextul agendei de dezvoltare de după 2015, la care a făcut referința doamna Niț, domnul Preda a prezentat aici mai multe amendamente, tocmai pentru a sublinia faptul că Uniunea Europeană ar trebui să lucreze într-un cadru unic și extins pentru aceste obiective de dezvoltare de după 2015, cu criterii clare de aplicare, incluzând aici principalele probleme care apar în domeniul de dezvoltare durabilă. Există și o chestiune concretă, și anume cea a finanțării agendei de dezvoltare post-2015. Domnul Preda consideră că poziția de la aliniatul P din această rezoluție ar putea da impresia că Uniunea Europeană este reticentă pentru a-și lua un angajament la nivel global. Și asta în ciuda faptului că în concluziile Consiliului din decembrie 2013 se arată foarte clar că există o disponibilitate clară a Uniunii Europene pentru a-și lua un angajament în domeniul dezvoltării, fără să se includă prea multe cerințe prealabile. Și aici am să închei, domnule președinte. Domnul Preda consideră că ar fi bine ca raportorul, domnul Lambsdorff, să susțină amendamentul 49 pe care l-a prezentat și care arată în mod clar care este voința manifestă a Consiliului European și anume aceea de a susține agenda de dezvoltare post-2015. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie din nou să intervin în numele doamnei Muniz, colega mea, care este raportor din umbră la acest raport și am să încerc să fac o prezentare subcintă a comentariilor pe care dânsa mi le-a făcut. Există o serie de amendamente care au fost prezentate în numele grupului nostru și există și susținere din partea grupului nostru față de toate amendamentele referitoare la drepturile femei 43-44 din partea doamnei Șache și amendamentul 44 din partea noastră. Noi considerăm că drepturile femeii sunt o prioritate în toate acțiunile principale ale Națiunilor Unite și grupul nostru susține o negociere pentru a ajunge la o definiție internațională asupra refugiaților din cauza climei. În ceea ce privește Siria, dorim să se stabilească o comisie independentă internațională de anchetă pentru a analiza toate uh, chestiunile de încălcare a drepturilor omului și trebuie aplicată responsabilitatea acolo unde e cazul. Cu aceasta am să cer doamnei Neț să, să încheie această dezbatere. Da, mulțumesc colegilor. Mulțumesc colegilor și am ținut cont uh, de cererile venind din partea raportorilor din umbră. Ceea ce privește cererea domnului Preda pentru amendamentul 49, va trebui să verific cu domnul Lambsdorff să văd care este poziția dânsului, pentru că nu pot să vă spun de pe acum dacă va fi una pozitivă sau nu. Dar oricum mulțumesc colegilor pentru contribuție și sperăm să ajungem la un rezultat bun. Mulțumesc! Da, sperăm și noi. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct. A, era vorba de recomandare adresată Consiliului Comisiei și SEAE privind strategia UE pentru Iran. Dar pentru că colega mea, doamna Muniz, nu este aici, vom amâna acest punct. Va trebui să votăm fără o dezbatere prealabilă pentru că raportorul nu este aici. Doamna Șache, vă rog. Dumneavoastră sunteți raportor din umbră, așa că vă rog. Excuse me, Mr. Salafranca. Domnul Salafranca dorește să ia întâi cuvântul sau eu? Mulțumesc. Aș vrea doar pentru procedură să ni se spună mai devreme dacă raportorii nu sunt aici și se schimbă agenda pentru că un motiv pentru care sunt aici este pentru a putea discuta recomandările către Consiliul pe tema Iranului și cred că este destul de important. Înțeleg că oamenii au alte lucruri pe agenda, dar cred că ar trebui să se facă totuși un efort minim și colegial pentru ca să ne informeze la timp în momentul în care se schimbe, să schimbe agenda. Da, aveți dreptate, dar aceasta este situația, e vorbe de realism politic, trebuie să ne adaptăm la realități. Domnule Sara vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Șache are, bineînțeles, dreptate și vreau să vă spun, pe de altă parte, că nu mi se pare potrivit să pregătim votul de mâine fără să avem dezbaterea prealabilă. Eu nu pot să accept așa ceva. Raportul, raportorul din umbră din partea grupului meu politic mi-a cerut să prezint poziția la această dezbatere în numele său. Există aici și alți deputați din partea altor grupuri politice și cred că nu se poate accepta un vot fără această dezbatere. Așa că, domnule președinte, v-aș ruga să organizăm o dezbatere. Îmi pare rău că raportoarea nu este aici prezentă, și îmi pare și mai rău că nu a cerut să fie prezentat aici de un alt coleg și dacă dumneavoastră, domnule președinte, hotărâți că nu vom avea dezbatere, atunci mâine nu putem trece la vot, pentru că asta înseamnă să se încalce regulile de procedură, lucru ce nu se poate accepta și, din păcate, uh, trebuie să spun acest lucru cu claritate. Și doamna Șache a spus același lucru și alte grupuri politice uh, au trimis reprezentanții ai raportorilor din umbră, ținând cont de ordinea de zi pe care o avem și nu putem accepta o astfel de procedură. Așa că, domnule președinte, v-aș cere, dacă doriți votul să aibă loc mâine, să avem dezbaterea de acum sau, dacă nu, nu putem vota mâine acest raport fără să avem o dezbatere care este deja prevăzută și este trecută pe ordinea de zi. Mulțumesc! As far as I know, the... Din câte știu eu, a fost Uh, a avut loc o întâlnire a raportorilor din umbră pe acest raport și știu că s-a ajuns la un acord uh, pe această temă, deci vorbind din punct de vedere politic, cred că am acoperit de fapt o parte din uh, acest subiect. Putem avea însă o dezbatere fără prezența raportorului. Puteți să vă spuneți, doamnă Șac, dumneavoastră cu părerea și dumneavoastră la fel. Dacă insistați să continuăm acest punct, putem să-l discutăm și apoi vom transmite ce s-a discutat raportoare, îi vom transmite care sunt părerile dumneavoastră și astfel rezolvăm, pentru că altfel nu putem să mai terminăm oricum acest dosar în legislatura aceasta. Nu e vorba de faptul că grupul nostru întocmește acest raport, ci este o chestiune importantă în sine, e vorba de Iran. Deci știți că ne aflăm acum într-o situație foarte dificilă în, cal- în ceea ce privește negocierile. Cred că acesta va fi compromisul, dacă îl acceptați, desigur. Sunteți de acord cu el? Da, vă rog, domnule Salafranca. Exactamente Domnule președinte, tocmai asta spuneam și eu trebuie să plecăm de la premisa că lucrăm aici în cadrul unei instituții democratice și la o comisie democratică și mi se pare foarte bine că au fost uh, reuniuni organizate, că s-a ajuns la un consens, dar asta nu înseamnă să nu fie prezentă aici toată lumea la dezbaterea care a fost planificată și colegii să poată asista la ea. Pentru că dacă am face așa la toate rapoartele, atunci n-ar mai trebui să ne întâlnim la nivelul comisiei și am putea să ajungem doar la acorduri între raportorul principal și cei din umbra. Eu vreau să vă spun un singur lucru, și anume, dacă doriți să votăm mâine acest raport, acum trebuie să avem dezbaterea pentru ca toată lumea să-și poată exprima punctul de vedere. Și cred că așa este, în sensul acesta este și propunerea dumneavoastră. Da, întocmai. Discasi. Atunci înseamnă că trebuie să începem să discutăm. Vă rog. Ah. Nu-l Vidal Cuadrat? Yeah more or less a point of order. Okay. Shadows. Shadows, yes, okay. Raportori din umbră. Atunci, doamna Kronberg întâi. A, sunteți raportor din umbră, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă că putem purta această dezbatere. În primul rând, aș vrea să vă spun că grupul meu salută raportul. Este bine că negocierile continuă și doamna Ashton tocmai a vizitat Iranul. Este important și că raportul nu ține cont de nimic ce ar putea să îngreuneze procesul de negociere. Trebuie să-i lăsăm uh, domnului Rohani uh, spațiul necesar pentru a putea ajunge la un acord final și aceasta înseamnă să nu se oprească total, de exemplu, să spunem noi să cerem oprirea îmbogățirii uranului, ci să lăsăm aceasta negocierilor. Este important să subliniem că este important să îmbunătățim relațiile cu Iranul. Vorbim de strategii de negociere, strategii uh, pentru a găsi o relație cu Iranul, acesta fiind un punct important, mai ales după încheierea acordului final. Este important ca Uniunea Europeană să fie prezentă în Iran. Există foarte multe delegații comerciale care sunt au loc deja, avem tot felul de alte schimburi culturale și așa mai departe pentru a ne putea înțelege mai bine și pentru a putea să înțelegem de asemenea mai bine ceea ce simt cetățenii atunci când e vorba de colaborarea cu Uniunea Europeană. Este important, deci, să deschidem uh, o delegație a UE în Iran, ceea ce ar trebui să se întâmple cât mai repede. Am cerut președintelui uh, Comisiei AFET să trimită o scrisoare în acest sens această delegație ar trebui să fie deschisă cât de repede și ar trebui să punem la dispoziție fonduri în acest sens. Un al doilea punct pe care vreau să subliniez, chiar dacă raportul este un lucru bun, însă nu ține cont uh, în detaliu de chestiunile de drepturile omului, de persoane, de exemplu, care au, experim, au fost uh, victimele încălcării drepturilor omului. Cred că ar, fi definit, ar trebui definite foarte clar uh, care sunt uh, care sunt uh, măsurile pe care trebuie să le luăm și care trebuie să fie precondițiile pentru ca dezbaterile să continue. Trebuie să susținem așadar dialogul și pe teme de drepturile omului cu Iranul și diferitele tipuri de schimburi și trebuie să deschidem o delegație a UE acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îl rog pe domnul Sala Franca dacă dorește să ia cuvântul. Simplemente, señor presidente, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, raportorul din umbră din partea grupului meu nu a putut veni aici astăzi la ședință pentru că avea responsabilități importante în cadrul alegerilor pe care trebuia să le onoreze. Amendamentele pe care le-a prezentat uh, grupul Partidului Popular European doresc să um, dea dovadă de o anumită deschidere față de Iran, susținând întotdeauna drepturile omului și drepturile fundamentale și raportorul din umblă a dorit să susțină o majoritate largă a amendamentelor prezentate din partea grupului nostru și a grupului FR. Cred că, ținând cont de faptul că Raportorul principal nu este aici, n-are rost să prezint poziția față de o serie de amendamente, pentru că n-are rost să intru în detalii în această situație. Mulțumesc. Well, thank you very much. Uh, Mrs. Shaka, please. Mulțumesc, doamna Shake. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să subliniez uh, faptul că, deși sunt foarte dezamăgită de evenimentele de astăzi. Trebuie să votăm mâine. Eu cred că trebuie să facem acest lucru în continuare în legislatura aceasta. Am apreciat faptul că dumneavoastră ați acceptat rugămintea mea. Amendamentele meu, cu, mele cu privire la recomandările Consiliului despre strategia cu Iran și relațiile dintre UE și Iran au fost inspirate și de vizita pe care am avut șansa să o uh, facem în decembrie anul trecut în Iran. Am încercat să ne uităm care sunt uh, posibilitățile uh, de a uh, relansa cooperarea pe lângă negocierile tehnice din domeniul nuclear pe care niciunul dintre noi care nu suntem decât de deputați nu putem să le influențăm. Bineînțeles că și drepturile omului sunt foarte importante pentru noi. Eu am adus amendamente despre libertatea de exprimare, drepturile femeilor, libertatea de exprimare și online și offline, reforma judiciară, pentru că de multe ori suspecții nu au acces, de exemplu, la un avocat și se convoacă un proces foarte rapid și se, apoi se impun pedepse foarte grave, cum ar fi, de exemplu, execuții, care nu sunt, de fapt, negociate și nu se discută destul. Apoi, Afganistanul ne-a arătat că problema drogurilor Drogurile din Afganistan prin Iran sunt o problemă foarte gravă, că aceste droguri ajung și în Uniunea Europeană. Am discutat deja despre această problemă și s-ar putea să existe o posibilitate de explorat uh, pentru o colaborare eventuală. Însă trebuie să existe precondiții foarte clare în care să nu existe niciun suspect care să fie identificat sau arestat, care să poată să fie confruntat cu uh, pedeapsa cu moartea cu ajutorul european. Pentru aceasta e nevoie de un memorandum de înțelegere dacă lucrăm cu autoritățile din Iran. Nu trebuie să aibă loc astfel de evenimente. Avem însă o răspundere comună în ceea ce privește ce se va întâmpla după ce părăsesc trupele occidentale Afganistanul, știind și că Iranul are foarte mulți refugiați din Afganistan în țara sa care sunt de multe ori foarte vulnerabili foarte multe probleme, de exemplu, schimburile la nivelul studenților sau uh, toate schimburile la nivel de organizații, dar și alte chestiuni de interes comun trebuie să fie tratate mai ales printr-o reprezentație UE diplomatică la fața locului. Toți ambasadorii statelor membre care activează la nivelul uh, Iranului consideră că eforturile comune ar putea să aibă un uh, impact mai puternic decât aceste eforturi uh, separate. Mai sunt anumite puncte pe care le-am subliniat. Cred însă că pe total se poate vorbi de o fereastră de oportunități acum. Putem vedea deja ceva rezultate concrete în uh, acordul nuclear. Trebuie să le explorăm pe toate fără să fim naivi. Unul din subiectele pe care l-am discutat și care este foarte dificil pentru Uniunea Europeană, dar uh, am avut de asemenea și un partener foarte dificil în autoritățile iraniene, este subiectul Siria. Trebuie să se termine acest uh, război mai devreme sau mai târziu, pentru că e vorba de o suferință umanitară a milioane de oameni, femei și copii, inclusiv din păcate, Iranul însă joacă un rol foarte nociv, ajutând organizațiile teroriste precum Hezbollahul să activeze în Siria și să perpetueze acest război. Am notat și că discutarea um, fin, um, terminării actelor de terorism în acea în regiune ar putea să fie pe agenda discuțiilor viitoare și a tuturor dezbaterilor pe care le mai avem cu iranienii. Aceasta vă dă, cred eu, o idee generală despre amendamentele pe care le-am înaintat. Aceasta poate să ne ducă, sper eu, la o declarație comună și la o viziune comună despre felul în care Uniunea Europeană și Iranul ar putea să coopereze și despre care ar trebui să fie strategia Uniunii Europene în această regiune. Trebuie să fim foarte realiști, dar și pragmatici. Trebuie să încercăm să analizăm uh, subiecte la care putem cu adevărat să avem un impact, cum ar fi drepturile omului sau războiul din Siria, traficul de droguri și situația refugiaților în Iran. Cam asta este ceea ce cred eu că ar trebui să fie prioritățile noastre și sper că mâine să avem un vot constructiv. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnul Tanăc are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, grupul meu este mai circumspect și mai puțin uh, presant cu privire la relațiile cu Iranul. Cred că Rouhani mai trebuie încă să facă dovada că, într-adevăr, aduce vești bune și că chiar dorește să negocieze cu bună credință. Foarte multă lume crede asta, dar s-ar putea să fie doar o prefăcătorie pentru a trage de timp. Așadar, strategia este bună, mai ales dacă va putea duce la o încetare reală a programului nuclear. Avem, însă deocamdată nu se știe sigur, avem și câteva rezerve privind implicarea Iranului ca partener de plin la discuțiile privind Siria. După părerea mea, astfel le-am uh, acordat o prea mare legitimitate în uh, rolul jucat în acest război civil tragic. De asemenea, trebuie să transmitem uh, un semnal clar prin deschiderea unei delegații la Teheran, ar putea să fie o alternativă într-o primă fază, să fie doar câțiva diplomați SAE sau un reprezentant diplomatic doar, însă a avea o delegație plină mi se pare mult prea mult, mi se pare o inițiativă care ar putea fi instrumentalizată de Iran uh, și că ar fi o dovadă că noi acceptăm în ciuda încălcării atroce a drepturilor omului și a atmosferei grave de acolo. Acolo cetățenii sunt persecutați pentru opțiuni religioase, sexuale și așa mai departe. Deci noi ne vom abține la vot. Mulțumesc, domnul Vidal Coadras. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că precauția trebuie să ne călăuzească atunci când facem recomandări privind strategia Uniunii Europene pentru Iran. Într-adevăr, avem acordul de la Geneva din 2013 Semnificativ însă, după cum s-a spus în mai multe amendamente cosemnate de Tunechelam, de mine și de alți, mulți alți membri ai grupului meu, nu trebuie să uităm că această țară încalcă în continuare diverse uh, rezoluții ale Consiliului de Securitate și obligațiile ce revin prin tratatul de neproliferare. Nu trebuie să ne pripim și să vorbim despre ridicarea restricțiilor, ci mai degrabă să sperăm că acest acord interimar va duce la un acord final cuprinzător și uh, concret. Poate că Iranul a eliberat câțiva deținuți de conștiință în septembrie, dar asta nu trebuie să ne facă să închidem ochii față de execuțiile pe scară largă, procesele incorrecte, cazurile de tortură, mai ales uh, la adresa minorităților și a oponenților politici. A existat o creștere foarte mare a execuțiilor de la așa uh, de la venirea la puterea așa numitului moderat Ruhani anul trecut. Anul acesta 40 de persoane au fost spânzurate. Trebuie să insistăm ca Iranul să uh, primească un reprezentant special pentru drepturile omului în Iran. Și e foarte important acest punct, domnule președinte. M-am întâlnit uh, cu o reprezentantă a drepturilor omului la mine în birou și a insistat foarte mult asupra acestui punct un raportor special al ONU pentru drepturile omului în Iran, deocamdată nu are voie să intre în țară, să lucreze pe teren. Atunci, despre ce mai vorbim? În amendamentul de compromis se spune că trebuie să susținem munca reprezentantului special ONU. Însă formularea e prea vagă, noi trebuie să spunem că cerem ca regimul iranian să acorde acestui raportor special o viză ca să poată intra în Iran și să investigheze pe teren situația drepturilor omului. Altfel nu facem absolut nimic. În cele din urmă, această sugestie ca Iranul să stea la masa negocierilor privind Siria și criza recentă de acolo. Nu trebuie să uităm că această, aceasta nu poate face parte din soluție. Trebuie să nu uităm că Iranul a susținut activ regimul Assad. Și în această fază trebuie să fim cât se poate de precauți, pentru că altfel am fi uh, neînțelepți. Avem un acord interimar, trebuie să așteptăm și să vedem dacă Iranul va implementa prevederile acestuia și va face uh, pașii necesari pentru o cooperare sporită. Mulțumesc! Domnul Robert. A, nu ați cerut cuvântul, deci informațiile mele nu sunt corecte. Aș dori și eu să intervin am câteva lucruri de transmis din partea colegei mele, Maria, între timp, și am să vi le citesc. Avem trei aspecte majore. În primul rând, grupul nostru va vota împotriva amendamentului 73, care șterge uh, solicitarea de a avea o delegație UE la Teheran. Și cred că știți că am avut divergențe de opinii cu anumite grupuri în acest sens. V-am ascultat opiniile, le voi comunica Mariei. Apoi amendamentul 156, care condiționează vizitele interparlamentare în Iran și în același timp acceptă că o delegație ar trebui să se întâlnească cu omologii săi, cu condiția ca vizitele să fie productive și autorul raportului le consideră contraproductive. Apoi, amendamentele 20 și 22 de la PPE. Se menționează, uh, se consideră că menționarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate nu este utilă, tocmai pentru că acum se produc îndepărtări de la aceste rezoluții. Deci avem un divergență între cuvinte și fapte. Deci aceste trei puncte sunt considerate foarte importante de către Maria. Mâine va avea loc votul și vom decide. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe acum la raportul doamnei Oiuland, care nu poate fi alături de noi, însă domnul Watson, Sir Graham, o va înlocui Este vorba de uh, stabilirea unor restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Sergei Magnitsky. Cred că în curând uh, va fi dificil să spunem pe ce temei le mai refuzăm viza, din cauza Crimeei, din cauza lui Magnitsky. Asta e situația. Te rog, Sir Graham. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea, Cristina Oiuland, nu poate fi prezentă, din păcate, aici, astăzi, însă a discutat cu raportorii din umbră săptămâna trecută la Strasburg și cred că avem aici o recomandare care se bucură de acord și este gata pentru votul de săptămâna aceasta. Se pare că avem o susținere generală pentru această recomandare care să includă lista de nume, însă s-ar putea ca grupul SND să nu susțină această idee. Cred că avem aici un singur membru foarte eminent în sală. Nu trageți în pianist. Cred că veți comenta mai târziu, în orice caz. Oricum, vreau să salut prezența alături de noi a domnului Bill Browder de la Heritage Capital. E vorba de unul din clienții domnului Magnitsky, care a luptat de mult, cu mult devotament, în încercarea de a obține dreptate pentru familia lui Sergei Magnitsky aici. Domnule președinte, după cum știți, uh, acest raport se referă la o recomandare pe care eu am uh, ghidat-o în această comisie în februarie 2012 cu privire la o politică consecventă față de regimurile cărora Uniunea Europeană le aplică măsuri de restricție. În consecință, în octombrie 2012 am adoptat o primă recomandare privind stabilirea de restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționarii ruși implicați în cazul Sergei Magnitsky. Și această inițiativă a concordat cu o inițiativă similară din Statele Unite, menită să introducă restricții de călătorie pentru aceiași funcționari și alții implicați în cazuri de încălcare a drepturilor omului în Rusia. În recomandarea noastră din octombrie 2012 am făcut apel la Consiliu cerând uh, o listă a funcționarilor ruși implicați în cazul Magnitsky pentru a-i trece pe o listă de interdicție de vize. Din păcate, Consiliul nu a reacționat nici aia și nici în alta reprezentată. Nu au existat reacții adecvate la solicitarea noastră, ei fie nu au trecut acest subiect pe ordinea de zi a uh, Consiliului de Afaceri Externe, fie nu au uh, prezentat Parlamentului măsurile luate. De aceea, colega mea, Cristina Oiuland, s-a bucurat de un sprijin foarte larg când a avut inițiativa de a trece la plenară cu acest text, care include de data aceasta numele în recomandare. E vorba de 32 de nume și avem un compromis cu raportorul din umbră de la PPE pentru a introduce la alinatul 1D următoarea formulare, cât că ați primit uh, textul, conform principiilor statului de drept și a responsabilității să se plaseze printre alții numele următorilor cetățeni ruși pe o listă de interdicție de acordare a vizelor în întreaga Uniunea Europeană, etc. Sperăm ca grupul SND să susțină această formulare. Acest acord permite Consiliului modificări ulterioare și, de asemenea, adăugiri la această listă. Domnule președinte, pe această listă sunt cei 16 indivizi care au fost incluși pe lista SUA de interdicție de acordare a vizelor și încă 16 persoane implicate în procesele postume dirijate împotriva lui Serghei Magnitsky și a familiei sale. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș încheia cu niște remarce mai politice. Sigur că recunoaștem că Consiliul și statele membre și nu Parlamentul European trebuie să decidă cu privire la interdicția de acordare a vizelor. Așa este prevăzut în tratate, însă noi credem că Consiliul și statele membre trebuie să reacționeze și cel puțin să răspundă la recomandările noastre din acest domeniu. Sigur că această recomandare e un act cu valoare simbolică în principal, însă nouă ni se pare important, e momentul să arătăm că infractorii și uh, autorii de abuzuri nu mai pot să beneficieze de uh, călătorii de acces la servicii financiare și la alte servicii în Uniunea Europeană, după cum bine poftesc. Am uh, transmite două semnale puternice prin adoptarea acestei recomandări. În primul rând, Consiliului, semnalul că ar trebui să ia mai în serios aceste recomandări, la fel și în alte reprezentante, și în al doilea rând, cetățenilor din Federația Rusă, un semnal că dăm dovadă de solidaritate și că suntem din ce în ce mai fermi atunci când ne opunem activităților celor care sunt unor infractori și care conduc țara de la Kremlin. Mulțumesc, domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Watson, care o reprezentat pe doamna Oyuland, pentru că ne-a prezentat acest raport și pot să vă spun în numele grupului meu, a Partidului Popular European, că noi am susținut acest raport pe ordinea de zi. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să răspundă cu claritate față de astfel de fapte și bineînțeles că aici singura întrebare care mai rămâne este aceea de a ști dacă Parlamentul trebuie să includă sau nu pe listă un anumit număr de persoane sau să lase această responsabilitate în mâinile Consiliului. Domnul Protasievic, care este raportorul în umbră din partea noastră, a consultat acest lucru cu raportorul principal și i-a confirmat că suntem de acord cu includerea acestor 36 de persoane, printre altele și, bineînțeles, această listă trebuie să fie revăzută de instituția care trebuie să ia această decizie și noi mâine vom susține acest raport la vot, așa cum l-a prezentat domnul Watson. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Lochmiller, please. Thank you. I would also like to say on behalf... of Doamna Lochbiller, mulțumesc. Aș vrea să spun și eu în um, numele grupului nostru că susținem această recomandare. Poate trebuie să aflăm uh, care este decizia astăzi cu privire la sancțiuni, pentru că o parte din sancțiuni pe Crimea sunt de fapt o parte din sancțiunile pe care le-am cerut deja în cazul Magnitsky, deci poate că vom putea afla în această săptămână despre ce sancțiuni e vorba. Domnule Graham Watson, vă rog. Well, thank, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că Consiliul a decis astăzi să introducă restricții de călătorie și o înghețare a bunurilor și averii pentru anumite persoane care subminează sau pun în pericol integritatea teritorială sau suveranitatea și independența Ucrainei. Ar fi interesant să știm dacă vreuna din acele persoane sunt aceleași persoane de pe lista noastră care sunt responsabile de cazul Magnitsky. Sunt două lucruri diferite. Domnule președinte, ați făcut uh, o, un comentariu în, la începutul acestei discuții, deci cred că observația dumneavoastră este într-adevăr pertinentă. Mulțumesc. O să votăm mâine, iar acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este raportul lui domn Christoph Lisek cu privire la acordul cadru între Uniunea Europeană și Georgia și fiind dat că nu avem aproape niciun amendament aici, cred că știți că nu există deci nevoie de dezbatere în acest caz. Vom avea un vot pe această temă mâine, pe acest raport. Și voturile vor începe mâine la 9 și 15. 9 și 15 înseamnă, deci la 9 toată lumea trebuie să se pregătească pentru vot la 9 și un sfert vom începe votul. Bine, astfel se încheie de ședința noastră și ne vedem mâine, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru prezență.